Ladies and gentlemen, ladies... Doamnelor și domnilor, Colleagues, please uh, take... Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Este aproape 3 și 10. Haideți să începem. Vă rog, luați loc. Mai întâi ar trebui să vă amintesc faptul că ședința noastră de astăzi va fi trimisă, transmisă în direct pe internet. Avem o modificare pe ordine de zi la punctul 5. Punctul 5 de pe ordine de zi este amânat până la ședința comisiei de pe 6 și 7 mai. Dacă nu aveți obiecții la ordinea de zi, propun să adoptăm ordinea de zi cu această modificare. Sunteți de acord? Vă mulțumesc foarte mult. Atunci consider ordinea de zi ca fiind adoptată și trecem la următorul punct de pe aceasta. După cum ați observat, domnul Cadec nu este alături de noi astăzi, va fi însă mâine alături de noi și eu, în calitate de vicepreședinte, al doilea vicepreședinte al acestei comisii, voi conduce ședința. Haideți să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, audierea publică privind ameliorarea selectivității și interzicerea aruncării înapoi în mare a capturilor. Interzicerea aruncării capturilor înapoi în mare este un element cheie a politicii comune de pescuit și ameliorarea selectivității este indispensabilă pentru a reduce uh, consecințele acestei interziceri în sectorul pescuitului. Astăzi va avea, loc, va avea loc audierea pe tema cum se poate ameliora selectivitatea în contextul interzicerii aruncării capturilor înapoi în mare. Audirea este organizată în două părți. Mai întâi vom discuta despre măsurile tehnice dezvoltate pentru ameliorarea selectivității și a doua parte se va concentra pe selectivitatea prin gestionarea bazată pe obiective și măsuri de reglementare. Aș propune să se pună întrebări la sfârșitul fiecărui uh, grup de prezentări și vă rog să uh, menționați și cui îi adresați întrebarea. Acestea fiind spuse, începem uh, cu primul grup de prezentări. E vorba de dezvoltarea măsurilor tehnice pentru ameliorarea selectivității și primul invitat este domnul Olivier Le Nuzet, președinte al Asociației Bluefish și președintele Comitetului Regional pentru Pescuit și Acvacultură din Bretania. Vă rog, domnule Leneze, aveți cuvântul. Bonjour, monsieur le président. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, stimați eurodeputați. Așa cum ați spus, sunt președintele Asociației Bluefish, care este o asociație europeană de promovare a pescuitului durabil și responsabil și sunt președintele Comitetului Regional pentru Pescuit Maritim și pentru Acvacultură din Bretania, o organizație profesională care gestionează resursele și reprezintă pe toți pescarii din Bretania. Eh, la pêche bretonne de le... Care este contextul pescuitului în Bretania? Aproximativ 1300 de nave și aproximativ 5000 de pescari. Pescuitul în Europa reprezintă 87.000 de eh, nave și cam 85.000 de locuri de muncă. Dacă trecem la, selectiv, la subiectul selectivității, întrebarea este cum aplicăm selectivitatea, ce înseamnă selectivitatea. E vorba de trierea peștilor. Trebuie să promovăm interesele și nu capitalul, deci trebuie să facem uh, uh, un, o selecție de fond și nu uh, doar de formă pe punte. Și întrebarea este, selectăm peștii mici sau cei mari? Alegem Uh, să selecționăm puieții sau peștii de vârsta reproducerii și cum putem să concentrăm selectivitatea pe tipuri de pescuit heterogen. Și selectivitatea afectează în același mod navele mai mici și mai mari? Pentru a încerca să răspundem la aceste întrebări de ordin tehnic, S-au aplicat diverse tehnici în ultimii 20 de ani de pescarii francezi. În 95, în navele din Bretania foloseau uh, niște plăci cu plasă pătrată, cu ochiuri pătrate și aceste măsuri de selectivitate aplicate în Franța, în Bretania, au fost și de alte tipuri. De exemplu, creșterea voluntară Uh, a dimensiunilor față de cele impuse la nivel uh, european uh, pentru scocile Saint-Jacques sau langustine. sau s-au folosit plase cu ochiuri mai mari decât dimensiunea minimă a ochiurilor impusă. Cooperarea între Uh, cei care activează în domeniu și oamenii de știință au dus la ameliorarea instrumentelor de pescuit pentru a reduce mortalitatea uh, peștilor, uh, pentru a reduce volumul aruncat înapoi în mare și pentru a păstra mai bine resursele de pește. Dar nu există instrumente de pescuit periculoase, ci modul în care sunt folosite determină impactul acestora și uh, s-au uh, pus în aplicare diverse programe pentru a ameliora efectele respective. De exemplu, s-a ameliorat selectivitatea uh, de, către nave în Golful Gasconiei. De exemplu, s-au folosit instrumente semirigide pentru pescuitul langustinelor și ochiurile plaselor de fond au crescut de la 55 la 70 de milimetri și mm, folosirea uh, unor lădițe pentru langustine uh, a fost ameliorată. Alte uh, exemple, cum ar fi traulerele pentru creveții gri, au ameliorat astfel selectivitatea pentru traulere de demersale la halibut. Și-au uh, fost și alte proiecte aplicate, cum ar fi proiectul uh, SELECAD sau Fish, sau proiectul pentru de selectivitate în Marea Celtică pentru pescuitul mixt uh, sau programele ITIS și SQUAL, care permit selectivitatea în Golful Gasconiei. Și un ultim program în curs de aplicare vizează mai multe instrumente de pescuit, uh, uh, cum ar fi traulele de mersale pelagice și pelagice, uh, se bazează pe un sistem danez care se numește Redress. Acest program permite și ameliorarea tehnologiilor pe instrumentele de pescuit prin folosirea sonarelor și altor aparate electronice. Dar uh, în apele europene se aplică și alte programe, um, cum ar fi în zona Regatului Unit, uh, cum ar fi uh, programul Amity pentru langustine și alte specii. Um, folosesc și camere video, deci instrumente electronice pentru a ameliora selectivitatea. Alte aspecte vizează speciile protejate. Există o serie de alte programe menționate aici pe acest slide pentru uh, protecția cetaceilor, a rechinilor în Oceanul Indian, uh, a broștelor testoase în Guiana și a, a păsărilor marine în uh, Antarctica, precum uh, și uh, protecția orcilor prin programul Orcasav sau programul Serpal, care uh, permite evitarea capturilor accidentale de rechini sau braște cestoase. Un ultim proiect este proiectul Jumper, care permite limitarea impactului asupra fundului mării prin uh, folosirea anumitor tehnici la panourile traulerelor. Toate acestea însă au un cost. Costul selectivității este pe de o parte un cost direct pentru cumpărarea de material nou și înlocuirea materialului și un cost indirect important. E vorba de pierderile financiare Uh, din pescuitul unor uh, specii protejate, dar și efectul domino în deplasarea flotilelor și costul nevalorizat uh, al muncii suplimentare ale echipajelor pentru a trata aceste capturi. Folosirea randamentului maxim durabil ca obiectiv de pescuit și ameliorarea selectivității. Nu intru acum în detalii tehnice, pentru că subiectul este foarte complex și uh, influențat de mai multe variabile. Selectivitatea are și un impact asupra lanțului alimentar și astăzi echilibrul ecosistemelor uh, uh, include uh, cantitățile um, aruncate înapoi în mare uh, cu efecte necunoscute deocamdată. Care este contribuția, care sunt contribuțiile aruncării înapoi în mare în la lanțului trofic? Care este echilibrul riscul-beneficii pentru ecosistem între um, aruncarea înapoi în mare care Uh, îmbunătățesc mediul marin și pierderea biodiversității dacă sunt aduse înapoi uh, la țărm. Nu este imposibil să se limiteze 100% aruncarea înapoi în mare, însă am dezvoltat parteneriate pentru a valoriza capturile accesorii pentru a le comercializa prin uh, folosirea acestor, uh, uh, acestor capturi în, în produse cosmetice, în supe de pește și așa mai departe. În concluzie, ameliorarea cunoștințelor trebuie să continue să fie preocuparea noastră principală și parteneriatul între oameni de știință și um, cei care activează în domeniul pescuitului sunt esențiale și trebuie ameliorate. Mijloacele umane trebuie consolidate, dar trebuie consolidate și mijloacele financiare și trebuie să se um, consolideze un uh, pol halieutic european. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte și stimați deputați. Thank you very, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Luneze, pentru prezentarea dumneavoastră și acum dau cuvântul domnului Christopher Zimmerman, directorul Institutului pentru Pescuitul în Marea Baltică. Vă rog, aveți cuvântul. not take more than a second. I have to use my own computer. O secundă, dați-mi voie să-mi instalez propriul calculator pentru că e plin de capturi făcute sub apă și încercăm, am încercat să le transferăm pe laptopul de serviciu, dar n-a mers. Hai să vedem dacă reușesc să îl instalez pe al meu. Moi, j'ai pas empiété. Attends, c'est bien.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 That's good. <clears throat> so it took him a second to, to yes, do this last time. So. Very good. Thank you for your patience. So, um, Mulțumesc pentru că ați avut răbdare. O să intru direct în subiect, deși, sincer, nu sunt în întârziere și de aceea chiar aș vrea să vă și arăt cum am putea folosi unelte de pescuit în mod mai selectiv. Dar, mă rog, asta văzând și făcând, pe măsură ce avansăm. Uh, o să ne uităm și pe uh, rezultate. Eu sunt cetățean german și lucrez pentru Institutul de Cercetare din Germania. În orice caz, Ceea ce vreau să vă spun este că noi cercetăm grupurile tehnologii, de tehnologii de unelte de pescuit folosite pentru Germania, în Germania, dar cercetările le-am făcut în Marea Baltică, pentru că Marea Baltică în sine este un sistem, ecosistem pardon, foarte specific, pentru că este mult mai puțin complex decât orice alte ecosisteme din Europa și, de asemenea, uh, și activitatea de pescuit ca atare este mai puțin complexă, așa încât noi testăm noi unelte de pescuit și încercăm apoi să le adaptăm la restul apelor teritoriale ale UE. Deci, vă spuneam că vorbim în general de uneltele de pescuit și tehnologii, nu e cine știe ce minune, important e ca ochiul de plas să fie mai mare, astfel încât puietul să se poată strecura mai ușor. Practica asta trebuie să înțeleagă muritorul de rând când aude de uh, treaba cu selectivitatea. Uh, o a doua afirmație este că nu se mai poate crește selectivitatea, așa încât uh, putem spune că deja suntem la finalul uh, procesului de concepere a acestor unelte, deci putem cere o derogare în sensul că în continuare uh, pescarii, dacă nu se îmbunătățește niciun fel selectivitatea pot să arunce înapoi capturile în mare. Mă rog, așa mi s-a părut și mie Ehm, asta era și părerea mea legătură cu selectivitatea până acum vreo trei ani de zile și între timp s-a întâmplat ceva și anume că ne-am modernizat uh, experimentele pe care le făceam și am reușit să facem o serie de constatări la fața locului care uneori se băteau cap în cap cu așteptările noastre și cel mai important este că în urma reformei uh, politicii comune de pescuit s-a creat mediul necesar pentru a îmbunătăți selectivitatea, nu doar pentru uh, speciile ținte, deci pentru puieri, ci și pentru capturile accidentale în selectivitate mai multe specii și uh, pe durata discuțiilor să nu pierdem din vedere că care a fost scopul pentru care s-a făcut reforma și anume să fie uh, stimulați pescarii să-și dorească să se conformeze regulilor pentru că vor avea de câștigat și apoi să investească în evoluții tehnologice sau să-și modifice comportamentul uh, pe mare. Când vă spuneam că ne-am modernizat echipamentul de cercetare, asta însemna că am trecut la crearea de noi vase de cercetare de vreo 30 de metri, am montat pe această navă tot felul de echipamente de monitorizare pentru a arăta care este uh, deschiderea, simetria și așa mai departe și cel mai important este că avem acum așa numite camere care sunt etanșe la apă și care ne permit să monitorizăm comportarea speciilor individuale ale peșilor odată ajunși în năvod. Iar acest lucru ne-a permis să economizăm foarte mult timp pentru că acum putem modifica uneltele pe durata unei singure deplasări, deci nu trebuie să stăm să luăm la bani mărunți capturile ca să modificăm uneltele. Cu alte cuvinte, procesul de proiectare pentru unelte, unelte mai selective, a fost accelerat și ceea ce ni s-a părut cel mai important a fost ideile și, repet, aici intervin partea de stimulente. Haideți să vedem cum uh, dacă se verifică afirmația că ochiul mare de plasă este și cel bun. Este un exemplu din Marea Baltică, partea de est pentru pescuitul la cod și există acolo efecte adverse ale acestui ochi de plasă, pentru că s-a trecut de la unul mai mic la unul mai mare. Mărimea ochiului de plasă este, um, mă rog, l-am măsurat pentru traulere de mersale din um, Marea Baltică, cele mai folosite. S-a mărit acolo ochiul de plată de la 110 mm la 120 Asta pentru a permite speciilor țintă să scape mai ușor. Era vorba de cod, deci capuietul să scape mai ușor și am avut un um, ochi de plasă romboidal de 105 mm. În orice caz, nu se ajunge până la... Deci nu este prins cu totul codul, iar uh, puietul de cod poate, printr-un loc de plasă astfel mărit până la 120, să scape. Iată unele de pescuit și cum uh, sunt ele folosite în funcție de dimensiuni, care este posibilitatea, da, în funcție de dimensiunea peșterului de a rămâne sau nu în vot. Vedem că pentru pești, pentru codul de 20 cm au scăpat toți, cei de 15 cm de 50 de metri, mă scuzați, au rămas în năvod. Până la urmă, sigur că ne interesează o curbă a selectivității, și încercăm să nu prindem niciun fel de pește care să um, se situeze pe, peste sau sub dimensiunea obligatorie de debarcare. În orice caz, nu știu dacă funcționează sau nu, nu știu vreun exemplu în care această dimensiune, acest prag să fi fost folosit. În orice caz, cu cât este mai abruptă curba de selectivitate, cu atât rezultatele în materie sunt mai bune. Mai departe, în ceea ce privește mărirea ochiului de plasă pentru aceste uh, unelte, Pacoma, s-a întâmplat un lucru foarte ciudat, și anume curba de selecție a luat-o la dreapta, lucru de așteptat toată cu creșterea ochiului de plasă, în același timp însă cumva panta sau s-a modificat și anume la fel de abruptă și a graficului și asta bineînțeles că înseamnă că puietul de mici dimensiuni era mai ușor prins, în același timp însă se pierdea o cantitate semnificativă din peștele comercializat. Și acest lucru rezulta din cauza că se folosea un paralel două mărimi de ochiuri de plasă pentru năvodul pe, um, pescadoarele Pacoma. Și uh, am încercat să vedem ce este efectul, care este efectul asupra populației halieutice și am uh, pornit de la statisticile pentru 2010, le-am comparat cu 2014 pe bază de dovezi științifice, am aplicat acest grafic al selectivității pentru cod și iată cum se prezintă um, puietul, cât a fost prins din total. Am făcut, repet, același lucru pentru uh, cod pe cei doi ani. Și iată cum arată modificarea de structură S-a schimbat și structura populației uh, de cod, deci ban bancurile de cod s-au modificat cele ca structură din 2010 până în 2014. Iată cum arată pentru năvodul de 110 mm. În orice caz s-au prins mai puțin pești în 2014 și am estimat acest lucru, am anticipat acest lucru pentru că s-a modificat, vă spuneam, structura bancului de pești. Însă dacă este să comparăm acum cu cantitatea care rămâne în vodul de tip nou, apare o ciudățenie și anume că se prind mai puțin a pești adulți și se prind în ce în ce mai mult se vede în ce în ce mai mult puiet și sunt obligați de aceea să muncească mai mult ca să-și atingă cota pentru că au pierdut la peștii comerciali. Deci, de altfel, s-a ajuns la o capturare a peștilor mai mici și s-a trecut de la 19,52 în 2010 puiet până de la 19 la 20% era, cât era puietul în 2010, s-a crescut foarte mult în 2014, de la 46 la 61. Adică efectul a fost exact invers față de ceea ce se dorea. Vă spuneam că este un caz special, nu doar din cauza acestui tip de selecție pentru codul obișnuit, și mărimea ochiului de plasă, presupun că nu e cea mai folosită metodă, dar acest efect advers apare și în situații în care aruncările în mare, de fapt, nu au fost luate în calcul și, în același timp, aceste cote nu impuneau niciun fel de limite și acest lucru arată foarte clar că nu întotdeauna se obțin rezultatele scontate și că aceste evaluări sunt utile chiar dacă se consideră că rezultatele sunt destul de evidente. După părerea mea, problema cea mai mare pentru speciile țintă reprezintă selectivitatea pentru mai multe specii, pentru că de cele mai multe ori peștii, speciile sunt mixte și uh, acestea au forme diferite. În orice caz, plasele de multe ori sunt modificate pentru în funcție de specia țintă. În cazul nostru cod, ochiul de plasă este de aceea modificat pentru a prinde cât mai puțin puieți și cât mai mulți adulți. Însă, dacă facem un pescuit mix, avem pești plați care au forma corpului diferite și este foarte clar că nu se strecoară la fel prin ochiul de plasă, optimizat pentru pescuitul la cod. De aceea, anumit pești pot scăpa foarte ușor, alții, indiferent de mărime, rămân în navod și, practic, peștele plat rămâne, ba chiar se încălcește mai tare navodul de aceea uh, capturile accidentale de pești plați reduc uh, selectivitatea pentru speciile ținte. Iată cum se prezintă lucrurile. Uneori ochiul de plasă este pur și simplu blocat de pești plați care blochează pur și simplu ochiul de plasă și nu mai avem unde să scape puieții de cod. Iată ce experimente am făcut. Am încercat să folosim uh, în funcție de comportamentul speciilor alte unelte și iată trei soluții la care am ajuns în ultimii doi ani. Iată cum se prezintă un traul demersal obișnuit. Puteți vedea uh, că și pentru cod, codul obișnuit, uh, este mai greu ca acesta să se strecoare și în, același timp uh, o cantitate foarte mare pot să scape prin, prin um, partea de la capăt, așa cum se întâmplă la pescuitul obișnuit. Dacă este să facem o comparație directă pentru cele două tipuri de unelte folosite, vedem că probabilitatea de capturare, de reținere, care se vede în partea dreaptă, este mai mare în momentul în care această fereastră este mai mică, mai scurtă și noi nu asta ne dorim. După ce am analizat videoclipurile pe care le-am filmat sub apă, s-a văzut că pur și simplu codul nu nimerește pe unde să iasă dacă acest spațiu, acest interval de, eva- de evacuare este mai mare, pentru că trec pe lângă acel, uh, acel spațiu și nu mai pe unde să ia înapoi. Deci au nevoie să fie îndrumați, să li se spună pe unde să iasă. Și ne-am gândit să le arătăm peșilor pe unde să iasă. Hai să vedem dacă merge. Și iată, am instalat flotoare uh, pe partea care plutește, exact lângă fereastră. Deci pe cod enervează faptul că se mișcă acele flotoare și încearcă să scape și în același timp, ca să scape, o ia în sus, să ajungă în larg. De aceea Uh, Peștii plați, spre exemplu, nu fac același lucru, ei trec prin aceste, uh, pe aceste cortine, pe aceste perdele pe care le fac flotoarele. De aceea posibilitatea pentru cod de redeție, o vedeți aici, este comparativ cu cele două valori pe care le-am folosit, cu și fără flotoare, de 1 față de D3. Până la urmă, valoarea e cam aceeași la cod uh, comparat cu capturile de pești plați. Și uh, acest lucru ne-a încurajat, așa încât am vrut să mergem mai departe și să verificăm modul în care se comportă peștii și am încercat să vedem ce se întâmplă dacă nu ai în vedere pești, de pildă, pești plați, pardon, ci din potrivă, să zicem, uh, încerci să eviți uh, codul, dar încerci să eviți și peștele plat. Se întâmplă de multe ori în Marea Baltică, pentru că acolo plătica și cambula și codul sunt speciile cele mai importante, ceea ce înseamnă că unor capturile de cambulă, capturile accidentale, pot duce la scăderea capturilor de cod. Este o soluție care a venit din partea unui pescar suedez care a montat niște grile pe această prelungire, niște, uh, niș, da, niște grilaje destul de rigide, astfel încât să aibă pe unde să scape peștele plat, pentru că peștele plat, firește, este mai plat decât codul, codul mai pe unde să scape. Însă problema a fost că, la fel, n-au găsit pe unde să iasă. Ceea ce e nou aici este să fie găsite locuri specifice pentru fiecare specie unii uh, la un capăt, alții în altă parte. Iată cum arată uh, pești plat, pur și simplu nu trec pe lângă această frață pe unde ar putea să iasă acest spațiu de evacuare și încă o dată am zis haideți să-i ajutăm să nimerească și am modificat tunelul de la Um, capătul sacului și astfel am sporit uh, posibilitatea ca peștele plat să poată să scape prin acest grilaj. Însă, încercam să vă spun că avem uh, mai multe elemente în acest tunel și ele au fost bine optimizate. Practic, vorbim de unelte de pescuit care acum prind cu 60% mai puțin pește plat și puiet de cod pentru că nu se mai produce acea uh, înfundare a ferestrelor de evacuare. Iată, iată cum arată filmat. A câștigat premiul pentru unelte inteligente de pescuit din luna ianuarie. Bravo lor! Aproape toți peștii plați au bucat pe unde se iasă, în vreme ce codul rămâne și în același timp este orientat până în, ă, prin sac. Uh, uh, Problema pentru acest um, tip de uh, unelte este că e foarte costisitor și că pescarii trebuie să aibă mare grijă în momentul în care montează năvodul astfel încât să aibă pe unde să iasă pești. De aceea am încercat să reducem refortul și am încercat să introducem o deschidere la capătul sacului. Iată cum arată. Uh, Ideea este să profităm de comportamentul diferit în funcție de specie și codul este orientat către sac și peștii plați apucă să scape. Vedeți aici uh, poza făcută sub apă, așa arată. E și simplu, mecanismul nici nu costă mult și dă și rezultate și, sincer, suntem uimiți să vedem că prin faptul că am invitat cinci flotoare și pur și simplu un năvod mai găurit se obțină astfel de rezultate. Sigur că sună simplist, însă a trebuit să modificăm uh, acest năvod și ne ajută foarte mult că l-am filmat acest năvod. Deci iată că despeștii plați scăpau prin această gaură din năvod, însă în momentul în care nu simțeau că există ochiul de plasă sub ei, se întorceau înapoi în sac. Deci pe undeva s-au păcălit. Și în momentul în care își dau seama că uh, s-au păcălit, era cam târziu, că nu prea duce capul pe pești. Sper că um, v-ați dat seama că nu am uh, ajuns la capătul acestui demers al nostru. Pentru a îmbunătăți selectivitatea, în orice caz, nu e nevoie să modificăm comportamentul peșilor, pentru că acest lucru ar fi foarte greu de făcut, ci încercăm să venim cu un fel de uh, instrumentar, astfel încât să putem obține tot felul de soluții pentru toate problemele pe care le prezintă capturile accidentale, însă acestea funcționează numai și numai dacă se mențin stimulentele și nu se tot oferă derogări de la toate aceste interdicții aruncărilor în mare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Zimmerman. Propun să trecem mai departe la următorul orator, următorul vorbitor, domnul Luis Arreghi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 tardes, señor presidente. Eh, buenas tardes, señores parlamentarios. Y... Bună ziua, domnule președinte, stimați membri. Vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi în fața comisiei dumneavoastră. Eu am foarte multă teorie să vă prezint și nu prea multe exemple practice. Provin de la Institutul de Tehnologie ASTI, și cred că trebuie să definim anumite lucruri. Când vorbim despre selectivitate, vorbim despre um, capacitatea de a captura prin pescuit anumite organisme pe uh, criterii de dimensiuni și de specii, evitând uh, sau uh, evident să prindem uh, capturi uh, nedorite. Deci în uh, acest uh, proces uh, intervin și capturi de specii nedorite pe care ideal ar fi să le putem lăsa să scape din plase. Folosim, desigur, mai multe metode, comportamentul peștilor și uh, dimensiunile uh, ochiurilor de plasă sunt uh, importante, dar sunt mai multe uh, seturi de uh, reguli care guvernează pescuitul. De fapt, sigur, scopul principal este de a ajunge la o exploatare durabilă a stocurilor și de a furniza anumite garanții pentru conservarea ecosistemelor. Vorbim despre măsuri tehnice, am enumerat aici câteva E vorba de mm, forma și, uh, adică designul și uh, utilizarea acestor echipamente, uh, dimensiunea mm, minima ochiurilor, uh, sigur că sunt criterii ce țin de uh, dimensiunile minime la debarcare, uh, limitarea uh, capturilor uh, nedorite, și, uh, sigur, minimizarea impactului asupra ecosistemelor marine și a mediului în general. Acum uh, o să vedem uh, câteva exemple de măsuri tehnice în ceea ce privește uneltele de pescuit. Cea mai comună metodă o reprezintă acel panou în partea superioară a setcii care permite evadarea anumitor specii Acesta se află de obicei în partea din spate a sacului pentru a facilita această evadare. Și sigur că există aceste panouri atât flexibile cât și rigide care funcționează ca niște valve și care permit speciilor să scape în funcție de dimensiunile lor. Asta înseamnă că de obicei peștii de mici dimensiuni pot uh, scăpa, dar și alte specii precum crustacee sau uh, specii de pești uh, enumerate printre capturile nedorite. Una dintre măsurile tehnice cele mai uh, comune este de a modifica dimensiunea ochiului și a formei uh, ochiului de plasă. Sunt mai multe tipuri, după cum știți, de astfel de ochiuri și chiar mai multe uh, tipuri, uh, mai multe forme pentru aceeași dimensiune. Se put, se poate modifica configurația acestor plase fără a modifica dimensiunile pentru a permite capturarea unor uh, alte specii, de exemplu. Iar aceste modificări de obicei se fac în uh, sacul uh, traulului, acolo unde de obicei este capturat peștele. Dar mai sunt și alte uh, modificări, precum, uh, de exemplu, dimensiunea uh, firului împletit care alcătuiește plasa și numărul de uh, numărul de plase folosite în partea din spate a sacului traulului. Acum dacă analizăm uh, instrumentele, echipamentele statice de pescuit, echipamentele fix, fixe. Avem, uh, desigur, uh, plasele, uh, secile de fund fixe, avem uh, de exemplu, în imagine o imaginea unei astfel de set și, și vedeți că forma acestea e variabilă, ceea ce ne ajută să țintim anumite specii. În ceea ce privește cărligele, aici uh, sunt variații de formă, de dimensiuni uh, și, bineînțeles, uh, sunt diferențe în durata cât uh, stau în apă aceste cârlige cu momelă sau uh, uh, acele uh, capcane, acele În ceea ce privește măsurile tehnice, tehnice de selectivitate, am uh, făcut uh, am câteva comparații, uh, de exemplu pentru traulere, pe graficul pe care vi l-am prezentat uh, se poate vedea că cu cât peștele este mai mare, cu atât e mai probabil să fie capturat. iar în partea de jos avem uh, setcile de fund uh, și paragatele fixe, unde până la un moment dat în timp uh, numărul de capturi crește, dar apoi dacă se depășește o anumită durată, mm, numărul de pești capturați scade. Sigur, mai avem și situația în care peștii sunt atât de mari încât nici nu intră în setcă sau în sac. Asta și pentru că, pe măsură ce se acumulează pește în sacul traulului, greutatea uh, secii crește și se modifică forma acesteia. Acest lucru a fost confirmat uh, prin uh, experimente științifice pe mare, cu vase de pescuit, cu vase comerciale. Navele echipate cu uh, echipamente științifice au un avantaj, uh, sigur, pentru noi. Avem la dispoziție astfel de uh, vase iar vasele de pescuit comercial reprezintă, adică prezintă anumite neajunsuri, însă ne furnizează situațiile reale pe care trebuie să le studiem. De aceea le folosim adesea. Aceste experimente pe mare sunt destul de costisitoare în funcție de metodologia folosită. Iar în ceea ce privește măsurile, ă, modalitățile ă, de traul, veți vedea în imaginile următoare, dar avem ă, metoda cu sacul acoperit, cu sacul traulului acoperit și apoi cu uh, um, în, în, uh, sigur, și există metodologie folosită pentru diverse mecanisme uh, selective speciale, diverse metode de tractare, avem o uh, metodă de uh, comparație matematică între uh, eu știu, dimensiunile capturilor și ecuații care țin cont de metoda de pescuit, de dimensiunea ochiului plasei și așa mai departe. Sigur că întotdeauna trebuie să fim foarte atenți atunci când uh, efectuăm aceste calcule, să ținem cont de toate variabilele care pot influența rezultatul final. Vedeți, de exemplu, în această imagine că pentru a ține sub control întregul mecanism de traul uh, se plasează anumite elemente de uh, niște inele de uh, control Și apoi uh, avem metoda de traul în paralel, uh, două vase, una folosește o metodă de uh, pescuit, o, uh, un tip de traul și cealaltă un alt uh, tip. Sau metoda de metoda cu două traule gemene de tipuri diferite și atunci putem compara selectivitatea obținută Iar aici avem metoda pantalonașilor. E vorba de un singur traul care se împarte în uh, două, are doi saci la bază, două secțiuni diferite unde putem uh, să schimbăm mărimea ochiului de plasă sau diverse alte variabile. Aici putem atașa diverse dispozitive astfel încât să putem uh, măsura evadările peștii care scapă din uh, sacul traulului. Sigur că toate aceste metode ne dau informații uh, foarte uh, importantă pentru studiul nostru. Iar în concluzie am să vă prezint un studiu de caz la care am lucrat în urmă cu câțiva ani. E vorba de îmbunătățirea uh, selectivității uh, multispecie în uh, traulele de fund. Am monitorizat speciile aruncate peste bord și am încercat să îmbunătățim selectivitatea utilizând orientările uh, de la nivel european. Aici vedeți zona în care s-au uh, făcut aceste uh, deversări de specii nedorite. Avem și capturile, istoricul capturilor uh, în fiecare an. Vedeți și uh, efortul de pescuit, totalul uh, ieșirilor pe mare. Cu verde avem speciile demersale. pe platforma continentală unde se petrece majoritatea activității de pescuit și aici majoritatea speciilor sunt specii demersale. E vorba de pescuit între ianuarie și septembrie, de obicei. Cu verde vedeți material uh, mixt, avem și cefalopode și specii mixte din octombrie până în decembrie. Încă o dată e vorba de specii demersale. Iar aici putem vedea o componență a capturilor pe specii pentru aceste specii demersale. Vedem că acestea sunt uh, alcătuite în peste, proporție de peste 70% uh, din uh, macro, dar mai avem încă vreo 70 de uh, specii în cantități din ce în ce mai nesemnificative. În ceea ce privește debarcările, 67 de specii sunt uh, debarcate. E vorba de un amestec foarte variat. Dacă ne uităm la următor, următoarea, următorul diapozitiv, vom vedea că în jur de 60% din um, speciile aruncate peste bord sunt uh, tot din uh, familia macroului. Pentru că, de obicei, acestea nu au valoare comercială și pentru că, de asemenea, de multe ori se depășește cota prevăzută. Iar dacă analizăm uh, speciile debarcate, cam 50%, uh, 58% la 100, uh, avem sepie, calamar și alte uh, nevertebrate. Acum, cu noua politică uh, europeană pentru uh, aruncări peste bord în 2008, la cererea organizației producătorilor, am lansat un proiect de reducere a acestor de cartări ale speciilor comerciale. Proiectul uh, a încercat să reducă decartările anumitor specii, desigur, însă Da, aici, um, sigur, principala ținta uh, pescarilor era merluciul. Am analizat uh, selectivitatea din punct de vedere al echipamentelor, uh, am analizat sacul traulului, care erau în conformitate cu regulamentul 494 din 2002. Deci, uh, normele erau respectate, um, mărimea maximă a ochiului de plasă era de 120 uh, uh, de milimetri și a fost permisă utilizarea ochiului de plasă de 70 de mm cu condiția folosirii acelui panou de fugă așa cum uh, prevede regulamentul. Acum, metodologia folosită a fost uh, variată. Întâi, între 2009 și 2011, am folosit camere subacvatice pentru a studia comportamentul uh, peștilor, pentru a monitoriza selectivitatea totală din 2011 am uh, folosit un uh, echipament de reducere a decarterilor și am introdus uh, încă un panou de evadare în prima treime a uh, sacului. Însă acest lucru nu a, avut mare influență asupra abilității peștilor de a evada, așa că am revenit la uh, designul inițial și a, am ținut cont și de informațiile primite de la pescarii uh, comerciali În ceea ce privește aceste evadări și rezultatele pe care le-am măsurat, am comparat rezultate obținute cu mai multe modele de uh, panouri de fugă. În în cazul în care am adăugat încă un palon mai aproape de gura sacului, am observat că, într-adevăr, crește uh, numărul de uh, indivizi care reușesc să scape. Uh, vedeți aici rezultatele concrete în funcție de specii. Rezultatele însă au fost uh, zero aproape pentru anumite specii de pești. Însă, de exemplu, hamțiile reușesc să scape în proporție de aproape 100%. În ceea ce privește Putasu, um, cam 35% au reușit să scape. În concluzie, e vorba de um, un, o industrie de pescuit care țintește mai mult de 20 de specii, ceea ce face foarte dificilă găsirea unei soluții unice pentru uh, sporirea selectivității. Aceste specii au uh, comportament uh, diferit, uh, au uh, forme diferite, de exemplu, uh, peștii plați pot să fie cruțați doar prin metode pasive pentru că au uh, o capacitate de a nota destul de redusă. Speciile pelagice dovedesc uh, cea mai mare capacitate de evadare, să-i spunem așa, pentru că reușesc să uh, folosească acel panou de fugă pe care îl uh, folosim. Am constatat și că um, Turbulența uh, apei din interiorul uh, sacului afectează capacitatea peștilor de a scăpa, iar măsurile tehnice pentru reducerea uh, decartărilor ar trebui studiate și ar trebui identificate la nivelul acestui, la nivelul local, la nivelul pescarilor locale. Mulțumim, mulțumim pentru această prezentare. Mai avem un vorbitor, domnul Weiser, uh, consilier șef la FISNET și după această prezentare vom uh, trece la întrebări și răspunsuri. Vă rugăm. Where uh, do I put it? Here. Yeah. Uh,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 în ciuda medicamentelor mi-am pierdut vocea, dar voi face tot ce voi putea. Uh, mă numesc Pim Visser și sunt directorul um, organizației olandeze Visnet și vă prezint uh, punctul de vedere al Asociației Pescarilor uh, um, de Pești Plați din țările de jos. Pentru a vă spune câteva cuvinte despre Visnet, aceasta este o organizație recunoscută în cadrul uh, organizațiilor comune de piață în pescuitul demersal în țările de jos. Când spunem tot, mm, vorbim despre ce facem pentru piscarii noștri, este să le oferim uh, condiții durabile uh, și un venit stabil. Și acest lucru, aceste elemente sunt esențiale și când vorbim despre selectivitate. Uh, ne concentrăm pe politica de pescuit și toate aspectele legate de PCP. Uh, facem planificare spațială, care este din ce în ce mai importantă pentru uh, pescuit. Uh, ne ocupăm și de aspecte de piață, de durabilitate și certificare și de aspecte sociale și tehnice și de inovare și de inovațiile pentru ameliorarea durabilității. Avem uh, o serie, o varietate mare de vase în flota noastră, uh, de la navele mici pentru creveți, uh, în curs de certificare care încă nu trebuie să respecte obligația de aducerea tuturor peștilor la țărm. Avem nave pentru pești plați, um, traulere pentru pești plați și traulere cu plasă pungă pentru pești plați pescuim uh, limba de mare, dar eh, folosim din ce în ce mai puțin um, traulul de fund și folosim uh, un nou tip de traul în curs de certificare. Uh, suntem membri ai europeni și ai Asociației Europene a Organizațiilor Producătorilor și anul acesta avem președinția acestei asociații europene. Uh, ați reprezentat o perspectivă legată de selectivitate în uh, uh, cazul peștilor plați în țările de jos. Vă prezentăm aici un grafic cu toate vasele care au pescuit pești plați în țările de jos. Numărul vaselor a scăzut de la 588 la 276 și capacitatea motoarelor a scăzut de asemenea. Vedeți în următorul grafic ce s-a întâmplat cu stocul de biomasă. Acesta a crescut foarte mult în ultima vreme, din 2007 încoace, și a ajuns la un nivel maxim uh, în momentul de față. Aici aveți uh, biomasa uh, în cazul puieților și se observă că capacitatea reproductivă a, s-a ameliorat în ultimii ani. Noi pescuim limba de mare. Dacă facem uh, o analogie cu uh, hârtia, Uh, limba de mare este hârtia foarte, foarte subțire uh, și um, dacă facem analogie cu cartonul, noi uh, dorim să scăpăm de hârtia foarte subțire și să prindem cartonul. Pentru a prinde limba de mare, um, mărimea ochilor trebuie să fie mai mică de 80 de milimetri, dar pentru a permite cambulei juvenile să scape, mărimea ochilor trebuie să fie mai mare de, 120 de milimetri mm. Deci, iată, este o dilemă, dar încercăm să o rezolvăm. Selectivitatea maximă este scopul uh, final. Dorim să uh, prindem doar ce putem vinde. Și limba de mare este uh, specia cea mai valoroasă în Europa și este principala motivație economică a flotei noastre. Deci, rezolvarea acestei dileme este esențială pentru noi. Este o provocare majoră și uh, trebuie să scăpăm pentru asta de regimul zilelor pe mare dorim uh, să folosim uh, uh, plase cu ochiuri mai mari pentru ca peștele juvenil să scape, dar problema legată de limitarea zilelor pe mare ne împiedică să o facem. Tranziția uh, la echipamentul uh, cu um, impuls electric uh, poate ameliora situația. Ne um, concentrăm pe limba de mare și um, capturile accesorii de cambul au scăzut. Căutăm soluții. Una dintre soluții poate veni de la cooperarea științifică uh, cu uh, Uh, experții pentru a ne adapta echipamentele la comportamentele uh, acestor specii. Deci uh, creăm modele privind scăparea puieților din anii 90 încoace și avem vase comerciale care testează aceste echipamente. Până acum dincolo de rezultatele obținute uh, cu echipamentul cu impuls electric, s-a uh, reușit să se reducă uh, aruncările înapoi mare cu 20%. Deci, uh, echipamentul cu uh, impuls electric este promițiotar, dar trebuie să facem și mai multe. Aș vrea mai multe, proiecții, pro, mai multe proiecte pentru perioada 2013-2015 finanțate din, uh, de Uniunea Europeană pentru a ameliora selectivitatea. Dar acum uh, includem și și un grup mai mare de pescari. Pentru că trebuie să încurajăm pescarii să adopte uh, inovații pentru a găsi o uh, soluție și cooperăm cu uh, uh, Organizația Științifică din Benelux și Institutul Belgian. Aici aveți imagini cu un grup de pescari care au mers în Danemarca unde Uh, au prezentat uh, mai multe uh, echipamente noi, mai multe tipuri de plase inventate, nou create și s-au făcut o serie de teste pentru a permite păstrarea limbii de mare și scăparea uh, cambulei juvenile din plase. Um, deci, iată, pescarii discută despre modul în care se pot schimba plasele și pentru a ameliora selectivitatea. În, cadrul cooperării în Benelux am creat un film de animație. El a fost creat de colegii belgiani care vă, belgieni care vă arată dacă funcționează. Da, funcționează. Iată, avem uh, pe personajul Barba Papa care reușește să scape în timp ce peștele este prins în plasă, pentru că s-a modificat echipamentul cu impuls electric um, pentru a se scăpa uh, de um, uh, speciile nedorite și se poate uh, păstra limba de mare. În uh, echipamentul uh, inițial se pierdea 40% uh, din limba de mare care ar putea fi comercializată, noul echipament se pierde doar 15%, deci ameliorarea este importantă. Lecția de uh, reținut este faptul că acesta este uh, un, uh, o evoluție importantă pentru a scăpa de pești nedoriți și pentru a se păstra uh, cât mai mare, cât, o cât mai mare parte din limba de mare în care poate fi comercializată. Aveți și alte exemple legate de selectivitate din lume Aici aveți un exemplu de inovație din Noua Zeelandă, unde se folosește un tunel de selectivitate și în partea de jos uh, un uh, sistem foarte modern, uh, inovant din Norvegia. Deci avem planul pentru perioada 2015-2020. Vom continua um, să dezvoltăm rețelele um, actuale. Dorim să um, folosim uh, informații noi de la vizionarii din întreaga lume și să creăm un uh, program așa numit uh, um, out of the box sau program vizionar pen, în colaborare cu universitățile tehnice, deci cu tehnicieni care nu uh, au cunoștințe legate de pescuit, dar pot să ne ofere soluții creative. Doar astfel putem revoluționa echipamentul și avem provocări majore, pentru că trebuie să uh, continuăm să inventăm instrumente care să ofere selectivitate în ciuda progreselor uh, destul de mici și de ritmul uh, redus al progresului realizat, pentru că obligația de aducere a capturilor la țărm nu trebuie să ucidă motivația pescarilor pescarii nu trebuie să uh, dispere, să, crede, să considere că au pierdut orice șansă. Deci optimismul acestora trebuie încurajat. În același timp trebuie să câștige și bani. Deci, în timpul acestei uh, perioade trebuie să continue să, uh, activitatea de pescuit. Am încercat uh, să prezint uh, acest uh, principiu um, printr-o imagine. Avem toate drapelele statelor participante pe de o parte, dar dacă uh, nu există un buget comun pentru um, aceste proiecte inovante, toate statele membre trebuie să participe. Vă mulțumesc foarte mult. Procesul este în curs, dar uh, trebuie să se ofere stimulente în mod continuu pescarilor pentru uh, a uh, practica un pescuit mai selectiv, uh, uh, din ce în ce mai selectiv. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă. Mai avem puțin timp, deci acum l-aș invita pe domnul Michael Anderson Eh, de la Consiliul eh, Consilierilor pentru eh, Marea Baltică, dacă dorește. Aveți 5 minute. Thank you very much, Mr. Chairman. You took me side. Mulțumesc. Nu mă așteptam, domnule președinte. Nu eram pregătit, însă mi-a făcut mare plăcere. Mă cheamă Michael Anderson și lucrez pe post de consultant științific pentru Asociația Pescarilor din Danemarca și prezidez în același timp și grupul de lucru din Comitetul consultativ uh, și fac acest comentariu. Am avut parte de o serie de comentarii, însă vreau să vă reamintesc faptul că pescuitul este o activitate care supraviețuiește dacă se prind pești și uh, cel mai simplu lucru este să nu prinzi peștele și mi se pare că multe dintre lucrurile pe care le-am făcut în ultimii ani uh, au făcut ca pescuitul să nu mai fie la fel de eficient și, practic, în acest moment încercăm să facem acest lucru într-un mod mai inteligent, cu alte cuvinte, să ă, avem grijă să nu mai prindem ce nu vrem să prindem. Am primit multe propuneri interesante de la colegii spanioli, tot felul de metode uh, Uh, au vorbit uh, și despre între experimentele care se fac acum în Noua Zeelandă, deci un lucru care mi se pare cât se poate de important pentru pescarii din Marea Baltică, cei care pescuiesc în Marea Baltică, lucru pe care spunea și domnul Zimmerman, acesta este un instrumentar și este menținut ca instrumentar cu stimulente de rigoare, iar stimulentele nu sunt dacă prind mai mulți pești îți dăm la cap, ci pur și simplu ți se permite o anumită marjă, o anumită libertate ca să poți opta pentru un anumit instrument care se potrivește cel mai bine pentru că activitatea respectivă. De aceea, în Marea Baltică, unde lucrăm noi acum și oricum ne descurcăm bine cu interdicția de aruncare mare, mi se, mare, mi se pare foarte important că în acest caz pescarii au ocazia să identifice acea soluție care lor li se pare a fi cea mai bună pentru peștele pe care doresc să-l prindă. Asta înseamnă că nu mai intervine regulamentul. Deci, mi se pare că este o chestie foarte interesantă, că experimentele făcute sunt foarte bune și uh, consider că putem oferi aceste instrumente pescarilor și să le spunem, fraților, iată care sunt soluțiile, le puteți dezvolta pe mai departe, uh, cu, împreună cu institutele de cercetare, dar iată care sunt variantele pe care le aveți la dispoziție ca să puteți în continuare pescui cu tot cu obligația respectivă. Deci există această posibilitate de a reduce propria cantitate aruncată în mare. De aceea eu sunt uh, de acord cu argumentul doctorului Zimmerman în legătură cu stimularea pescarilor, acordarea de stimulente. În tot cazul, ar trebui să le permitem să aibă cât mai multă libertate la dispoziție. Deci, sigur, nu trebuie să le permitem să folosească dinamita, Însă este cât se poate de important ca oamenii să aibă voie să-și folosească echipele, uh, echipamentele de pescuit, pardon, uneltele, în funcție de cota permisă. Cu alte cuvinte, dacă venim acum cu un regulament țapăn, uh, nu înseamnă că o să și obținem niște rezultate foarte bune. Fac un apel călduros de aceea să se permită această activitate importantă, pentru că și pescarii din Danemarca o cooperare strânsă cu alte institute de cercetare, tocmai pentru a ajunge la soluții foarte bune. Repet, este o soluție foarte bună și este foarte important să nu pierdem din vedere că o soluție adevărată este una care se potrivește tuturor, pentru că mulți dintre vorbitori s-au referit la acest lucru și anume nu există o pălărie universală, o soluție universal valabilă. De aceea trebuie să le permitem această marjă, această libertate și vă mulțumesc pentru ocazie, domnule președinte. Uh, okay, thank you very much for, uh, for your comments. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru comentariile făcute. Poate că și reprezentantul comisiei ar dori să intervină. Domnul De Cooper. Thank you very much. Good afternoon. Mulțumesc și bună ziua tuturor. Dați-mi voie să încep uh, prin a vă felicita pentru această inițiativă. Mi se pare că orice fel de discuție pe marginea măsurilor tehnice este de bun simț și mai ales o discuție referitoare la măsurile tehnice în practică, pentru că noi uh, vorbim cu dumneavoastră, cu Consiliu, cu toată lumea, noi între noi, sunt tot felul de reguli, însă uneori observăm și noi că ele nu prea sunt uh, conectate cu realitatea. Am auzit tot felul de exemple, nu doar în legătură cu proiectele pilot, ci și cu o serie de verificări, să spunem, în legătură cu ce măsuri, cum se prezintă ele și ce putem face odată ce am trecut în revistă, sau așa sperăm să fi putut trece în revistă, toate proiectele aflate în derulare în Europa uh, pentru cadrul financiar multianual și acum și pe viitor. În orice caz, vorbim de valori mari, se întâmplă multe lucruri și uh, cred că acesta este o dovadă foarte clară pentru ceea ce, mă rog, ni se întâmplă nouă și mai ales să se observă foarte clar acest lucru că de multe ori uh, există o serie de inițiative din partea domnului de activitate, ei vin cu aceste idei și uh, o altă parte bună există această obligație de debarcare, oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de acest lucru, dar odată cu obligativitatea debarcării, strategia, tehnicile, uneltele de pescuit vor fi schimbate, se vor schimba în mod obligatoriu pentru a corespunde noilor cerințe și aș uh, dori, nu intru în detalii, însă aș vrea pur și simplu să fac o observație, continuând ideea lansată de Michael, firește că punem la punct o serie de noi măsuri tehnice și să sperăm că o să ne iasă și de o propunere care să fie cât mai flexibilă cu putință. Așa ne-am dorit, în orice caz, dorim să ajungem la o propunere care să vină cu niște instrumente flexibile în sprijinul celor care folosesc în fiecare zi, repet, nu doar pescarii, ci și cei care gestionează aceste stocuri în statele membre. Nu e ușor acest lucru pentru că am uh, făcut ita mai uh, catastiful de reguli și de fiecare dată trebuie să raportez dar numai că nu este ușor. În orice caz, acesta este una dintre dificultățile la care încercăm să găsim o soluție. Trebuie să ținem cont de toate aceste inițiative, iar aceste inițiative sunt și bune, sunt și mai puțin bune rezultatele. Există și o serie de mecanisme care răsplătesc aceste inițiative fericite și în același timp elimină acele inițiative care nu neapărat duc la rezultatele scontate. Cam asta e a doua dificultate, după părerea mea. În momentul în care vom transpune în practică legislația, în orice caz, așa văd eu lucrurile, dar, dar, dar, va trebui să atacăm problema pentru că aș mai face un comentariu. De ce nu l-aș face acum, dacă tot uh, pot? Cred că vom avea ocazia și pe mai departe să dezbatem această problemă și anume, și anume că e foarte important că să ținem cont de randamentul maxim durabil. Acesta este o de bază și vorbim și de măsurile de flexibilitate existente și care vizează flexibilitatea finanțării proiectelor și în același timp vizează și flexibilitatea gestionării cotelor, lucru care în timp se va schimba. Nu e doar o problemă a statelor membre, în orice caz nu e vorba doar de măsurile tehnice care cer acest lucru și cred că este foarte important să ținem cont de ele. Chiar dacă spuneam astăzi subiectul este nu acela al măsurilor tehnice, cred că trebuie să avem în vedere o uh, măsură mai cuprinzătoare. Mulțumesc. Și acum cred că a venit momentul ca statele membre să pună întrebări. Primul, domnul Kuhn. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc tuturor experților care uh, au venit aici și care fiecare a venit și ne-a prezentat experiența lui, fiecare cu activitățile de pescuit care se potrivesc și mi se pare că abordarea e foarte interesantă. Fiecare a vorbit despre speciile exploatate, fiecare zona de unde vine. S-a vorbit de Marea Baltică. Ne interesează foarte tare ce se pescuiește prin Marea Baltică pentru că ne ocupăm de această regiune și avem și un regulament de bază care se însoțit de o serie de măsuri tehnice. Domnul Areghi, domnul Areghi, dumneavoastră vorbeați de golful Gasconii din Atlantic, din zona Atlanticului și Golful Biscaya pentru pescarii din această zonă. Institutele lucrează și ele își fac treaba și în același timp aș vrea să știu care este cooperarea dumneavoastră cu această meserie. Există o serie de proiecte pilot verificate, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre uh, tot felul de uh, vapoare de cercetare. Există institute care fac acest lucru, dar v-aș întreba dacă există o coordonare cu oamenii de meserie, cu pescarii, practic, și cu specialiștii. E foarte important acest lucru, iar Comisia ne-a și prezentat un comentariu foarte interesant în acest sens, și anume, coordonarea este esențială. Trebuie să adunăm aceste forțe și, în același timp, trebuie să coordonăm și efortul astfel încât din punct de vedere financiar să fie cât mai rentabil cu putință, un miliard de euro pe, din fondul comun de pescuit până în 1,8 uh, miliarde de fapt până în 2020. 580 deja dintre aceștia au fost 510 milioane sunt deja alocația pentru o mai bună cunoaștere a stocurilor de pești pe care le consumăm cel mai mult în Uniunea Europeană și în același timp pentru a îmbunătăți uneltele de pescuit pentru a atinge obiectivele în materie de durabilitate. Acesta mi s-ar părea un aspect și ar mai fi un alt aspect și anume să știm în ce mod putem folosi toate resursele științifice și toate tehnicile existente astfel încât habitatele, speciile, modul în care migrează, se deplasează, să fie mai bine cunoscute, astfel încât să se poată interveni în cunoștință de cauză. La ce ne folosește de pildă Galileo, la ce mai folosește GPS-ul? Am putea oare să depistăm speciile la distanță? Toate acestea sunt o serie de dezbateri care au fost lansate deja de ceva vreme și pe care le putem uh, aprofunda. Acum, domnul Filch. Aș vrea să mă refer la o serie de chestiuni tehnice care se referă la pescuitul artizanal, pentru că se pare că încă o dată pescarii din Marea Britanie vor fi sancționați pentru practicilor. De pildă, o asociație de pescari a folosit de bunăvoie practici durabile și mesajul lor este că în um, perioada în care se depun ole nu se face pescuit, însă date fiind uh, reglementările europene, de foarte multe ori în Regatul Unit, reglementările sunt altfel, iar John Nichols din această asociație a venit cu o propunere, mai multă de fapt, o creștere a capacității de capturare și în același timp o eliminare a restricțiilor și în 2008 și în 2012, dar nu s-a luat nicio măsură în acest sens și se pare că vorbim de metoda specifică UE și anume să așteptăm până când o problemă ajunge să nu mai poată fi gestionată sub nicio formă și abia după aceea, mă rog, să se prăbușească totul și să nu știm cine este vinovatul. Uh, s-au făcut, deci, propuneri, vă spuneam, și companiile care respectă, care, care se conformează legii, sunt cele sancționate. De aceea eu aș întreba Comisia, credeți că pescarii din Regatul Unit ar trebui să aibă la dispoziție timp și resurse financiare pentru a putea supraviețui? Ce părere aveți? Mulțumesc! Domnule Van Dalen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea câteva întrebări de adresat. Uh, Domnule Leoneze, pe dumneavoastră vă vizez mai întâi. Dumneavoastră ne-ați prezentat imaginea mai multor situații, cel puțin în ceea ce privește situația din Franța și vorbeați de un proiect. Aș vrea să înțeleg mai bine care sunt efectele, care sunt consecințele acestui proiect. Uh, despre care vorbeați. Însă aș uh, vrea să ne spuneți acest lucru mai de aproape. Deci, ce comportă acest proiect? Asta o dată. Și o a doua întrebare. Um, domnul Viser, care în prezentarea dumnealui vorbea despre obligația de debarcare și care spune că această obligație poate să corespundă, nu știu, spiritului de inovare mi se pare uimitor acest lucru. Am luat la cunoștință de această prezentare. Văd că sunt o serie de evoluții îmbucurătoare, inovatoare, mai ales în ceea ce privește un nou tip de pescuit și s-a vorbit, de fapt, de o serie de declarații care se potrivesc foarte bine în legătură cu ceea ce spunea dumnealui, în legătură cu trezirea spiritului inovator și cu această obligație de debarcare. V-aș fi întrebat ce s-a mai ales de această inițiativă, pentru că acest tip de tehnică, de pildă, mi se pare uh, um, o evoluție foarte interesantă. Iată ce am avut eu de întrebat. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Now can move on. Mulțumesc. Trecem mai departe. Ah, nu. Doamna Rodos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep uh, prin a mulțumi tuturor vorbitorilor. Cred că ne-ați dat multă speranță. E clar că mult multă lume se gândește la aceste lucruri și încearcă să găsească soluții de implementarea obiectivelor, de realizarea obiectivelor politicii comune de pescuit. Sigur că pentru asta trebuie să se schimbe multe, inclusiv legislația, și de aceea ne-am adunat aici uh, deja. Avem în scris ideea că trebuie să scăpăm de un uh, anumit tip de, uh, de seci, de traul. Deci uh, fiecare probabil că simte că lucrează singuri. Alți vorbitori au menționat cooperarea între cercetători, inclusiv transfrontalieră, dar cred că în ziua de astăzi, în era computerelor, acest lucru este mult mai ușor mm, Cred că este păcat că cercetătorii au această senzație că uneori uh, se chinuie singuri. Pentru comisie, cred că nu există suficiente uh, programe de sprijin și cred că ar fi important să organizăm astfel de programe. Ar putea comisia să ne spună, dacă se gândește la astfel de programe, la ce tipuri de programe de cooperare sau de sprijin și care ar fi instrumentele financiare care ne stau la dispoziție pentru sprijinirea acestor uh, programe. Iar apoi, dacă vorbim despre măsuri tehnice, trebuie să nu uităm că trebuie să evităm uh, decartările, pentru că nu este ceva acceptabil nici din punct de vedere etic sau moral, nu putem uh, tolera ca tone și tone de biomasă să fie aruncate peste bord, dar în același timp trebuie să nu uităm că și pescarii trebuie să-și câștige pâinea și săptămâna trecută eram în Portugalia cu membrii ai comisiei. Mi-a fost foarte clar că foarte multe state membre nu au înțeles că acele cote uh, se referă la un mix uh, din mai multe specii și cred că se naște un fenomen care trebuie contracarat. Adică pescarii primesc cote pentru anumite specii și consideră că dacă nu, uh, și, și nu, nu reușesc să asigure un mix de specii corespunzător. Dacă acest lucru nu se întâmplă degeaba, am uh, uh elaborat noi uh, legislație. Mulțumesc. Domnul Vandale mai dorește să pună o întrebare. Doar o mică întrebare în legătură cu ce spunea colega mea anterior, doamna Rodest. Poate, poate ar fi o idee să ne întrebăm care este mesajul aici pentru noi ca politicieni. Am auzit uh, care sunt uh, evoluțiile uh, în tehnicile și tehnologiile de pescuit, în echipamente, dar lipsește ceva. Care este mesajul pentru noi ca membrii ai Parlamentului? Ce așteptați de la noi? Thank you very much uh, for that. Uh, and now I would like to ask uh, our expert. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul experților pentru a răspunde. Domnul Nezit first, întâi. Vă rog să fiți concis. Da, ca să răspund în legătură cu proiectul Jumper, acesta este un proiect de, de panouri uh, de, de fugă pentru a uh, reduce impactul ecologic și a face și economii de carburanți, pentru că montarea acestor panouri duce la scă, scăderea rezistenței la tractare și se fac economii Uh, importante de carburanți. Deci e o inovație interesantă și majoră, aș spune, în această industrie. În ceea ce privește cealaltă întrebare pe care ați pus-o, aș vrea să vă spun că mi se pare important faptul că parteneriatul științific uh, salvaților cu uh, pescarii nu este ceva mm, virtual, ci este un parteneriat foarte real care se uh, bazează pe un uh, program uh, foarte bine întemeiat. Am Uh, subliniat în mai multe rânduri că acel program care a fost menționat aici ca o frână în calea, în calea pescuitului uh, zile pe mare uh, este un program foarte bine um, pus la punct și care trebuie promovat pentru a încuraja selectivitatea în continuare. Aș adăuga că mai fost și întrebări pe care le-am pus foarte clar și cred că este foarte important să avem o abordare costuri-beneficii în uh, ceea ce privește selectivitatea cu toate uh, implicațiile care decurg de aici și este o chestie una care trebuie, cred, dezbătută și aprofundată. Mulțumim. Cred că mai era o întrebare pentru domnul Weiser. Mulțumesc, domnule președinte. ca, ca să mă refer și, la, și eu tot la situația științifică. În Olanda avem un institut uh, care e aproape închis, uh, care avea un departament ce se ocupa de uh, dezvoltarea secilor și inovațiile din acest domeniu, iar personalul care a lucrat acolo lucrează acum pentru noi. Deci în loc ca savanții să uh, dezvoltă să elaboreze noi uh, forme de seci uh, în laboratoare, au venit și fac acest lucru împreună cu pescarii. E nevoie ca industria de pescuitului să aibă mai multe informații. Ne trebuie propria bază de date, ne trebuie propriile informații științifice și de aceea am angajat uh, în ultimul an doi cercetători care vor contribui la stimularea dezbaterii Uh, cu celelalte instituții, uh, institute științifice și uh, va contribui la rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Apoi, toate companiile pe care le reprezentăm sunt IMM-uri, sunt firme de familie, sunt tați cu fiii lor care au o barcă și pe acea barcă sunt 3-4 oameni care uh, trăiesc și muncesc împreună de foarte mulți ani. Deci, deși bărcile sunt uh, bărci de 40 de metri, ele reprezintă totuși, totuși uh, uh, singura modalitate de subsistență pentru foarte mulți oameni. În legătură cu obligațiile de debarcare, cu decartarea, uneori pescarii văd această obligație de debarcare ca pe un tren care, care îi lovește și de care nu se pot feri. Uh, trebuie să le spunem că dacă alargă suficient de repede pot să evite acel tren. Trebuie stimulați, într-adevăr, dar dacă îi spun că trebuie să, ajung, să ajungă în așa la obiectivul 0 în 2016, vor fi descurajați. Dar dacă le spunem că obiectivul 0 trebuie atins în 2020, probabil că uh, vom găsi mai multă înțelegere. Acest obiectiv, vă spun, însă este foarte greu de atins. Și vă spun, uh, e, e, chiar e uh, foarte greu, mai ales pentru limandă, obiectivul zero este, uh, este o, o fantasmă pentru De aceea cred că trebuie să mai lucrăm în continuare la, la îmbunătățirea selectivității. Domnul Zimmerman acum. Da, am încercat să fiu deja destul de clar în prezentarea mea. Mesajul meu este să păstrăm motivațiile și să permitem cât mai uh, puține excepții de la obligația de decartare, dar trebuie să reducem și această suprareglementare ca un semnal pentru pescar că lucrurile se schimbă. Nu văd acest lucru deocamdată și acesta, aceasta s-ar putea să fie partea problemei mai ales uh, când vorbim despre consolidarea cooperării între uh, cercetători și pescari. Această cooperare este foarte benefică pentru noi, pentru pescarii locali, dar în același timp pescarii știu că așteaptă să vadă ce se întâmplă. Nu Uh, se aruncă să cumpere noi echipamente, noi uh, trawlere, pentru că nu știu ce se va întâmpla și nu vor să investească foarte mulți bani pentru ca după câteva luni aceste echipamente să fie caduce sau chiar interzise. În ceea ce uh, uh, privește evoluția lucrurilor în ultimul ultimii 20 de ani am văzut foarte multe schimbări de ordin tehnologic, deci cred că um, au fost um, mai multe măsuri descurajatoare pentru cercetătorii europeni. Multe institute de cercetare nu au ce le trebuie pentru a desfășura, uh, a desfășura activitatea în mod eficient. Deci dacă cineva cere savanților să ajute la elaborarea unor metode sau a unor idei pe care să le aplice pescarii pentru a obține rezultate mai bune, atunci uh, avem nevoie de stimulentele pentru asta. Și ultimul nostru vorbitor. Da, am uh, a reținut uh, întrebările care se refereau la coordonarea și colaborarea uh, transfrontalieră. Sigur, nu este nu la asta mă pricep cel mai bine, dar în ceea ce privește cercetarea științifică pot să vă spun că există o astfel de cooperare transfrontalieră. Cam în uh, două săptămâni chiar vom avea o întâlnire cu experți din mai multe țări în ultimii doi ani eu n-am avut uh, posibilitatea să particip la această întâlnire, dar acum, pentru că n-am avut bani, dar acum uh, voi merge acolo, voi prezenta ce am uh, realizat noi și vom uh, încerca să profităm cu toții de acest eveniment pentru a învăța unii de la alții. Uh, să uh, de curând uh, am uh, a avut un proiect pe mare în ceea ce privește uh, selectivitatea și am avut posibilitatea să compar rezultatele cu cele ale unui coleg uh, din același domeniu. Am uh, apreciat foarte mult această posibilitate. Deci, iată, există schimburi, însă pescarii trebuie să stea pe mare, pentru că acolo este peștele. Trebuie și noi să folosim limba pescarilor, pentru că dacă nu vorbim uh, această limbă, nu e foarte greu să comunicăm. Deci pentru noi, ca experți uh, în materie tehnică, e foarte important să mergem pe teren și să vorbim cu oamenii. Pescarii sunt oameni chiar greu de întâlnit. Ei, atunci când nu stau pe mare, preferă să sta cu familiile. Deci trebuie să ieșim noi și să-i găsim. Există deci în proiectele noastre pentru selectivitate trebuie într-adevăr să vedem și ce au făcut alții și să vedem cu ce uh, rezultate ca să putem compara. Mulțumesc. Pentru concluzie am să dau cuvântul reprezentantului uh, Comisiei. N-am să trag eu concluziile, am să încerc să dau niște răspunsuri la întrebări. Domnul Finch, înțeleg că navele despre care vom discuta mâine, uh, trebuie să vă spun că am un coleg care se ocupă de ele. Știți că am început la uh, sfârșitul anului trecut cu o acțiune de urgență și acum implementăm câteva măsuri, siguranță, măsuri de siguranță suplimentare. Mai avem la câteva măsuri la care ne gândim, dar trebuie să ne dăm seama că mesajul principal este noi trebuie să știți că am pus în gardă statele membre deja de o perioadă de timp. Uh, acum suntem în situația de a nu avea altă soluție uh, decât uh, măsurile de urgență convenite în Consiliu. Deci asta e situația cum, uh, în sfârșit, uh, punem în uh, mișcare un me- întreg mecanism și sigur că vom vedea care sunt efectele măsurilor pe care le vom propune pentru viitor, dar vom propune măsuri. Iar la tema proiectelor pilot, a inovațiilor, în primul rând, Există fonduri disponibile în cantități suficiente. Cred că domnul Kuhn se referea la banii puși deoparte pentru colectarea datelor sau cercetare. Nu, există și uh, o zonă în care lucrăm uh, cu fonduri pentru îmbunătățirea informației cu, cu privire la tehnicile de pescuit. Acești bani sunt puși deoparte și intră direct în fondurile pe care le furnizăm uh, statelor membre. Mai sunt și alte surse bugetare. Uităm adesea că există un potențial uriaș uh, în programul Orizont 2020 pentru cercetare și dezvoltare. Cred că e vorba de vreo 90 de miliarde pentru următorii șase ani, deci, uh, iată, ar putea să existe și acolo o felie mare pentru pescari. Aceste fonduri pot contribui la dezvoltarea tehnicilor și tehnologiilor care uh, pot uh, face ca uh, industria pescuitului să devină mai ecologică. Sigur că există nu numai potențialul, ci și obligația de cooperare între diverse state membre. Și, în al treilea rând, pilonul pentru, uh, uh, pescă, pentru pescuit uh, durabil, știți că s-a redus banii pentru flote, dar pentru a acorda beneficii în continuare proiectelor care îndeplinesc condițiile de inovație, de selectivitate, avem încă fonduri. Așa cum ați spus și noastră, cadrul și tipul de măsuri eligibile se modifică, iar acum depinde de statele membre cât de uh, adică ce uh, accent pun în propriile programe operaționale pe uh, inovație și uh, selectivitate. Noi uh, încercăm să punem la dispoziție fondurile pentru astfel de activități și sperăm că statele membre vor răspunde în mod corespunzător. Am văzut deja că s-au făcut progrese în comparație cu uh, forma precedentă de finanțare. Există, cum vă spuneam, destule fonduri și, într-adevăr, există și limitări. Um, proiectele naționale Uh, în afara cazurilor în care statele, mai multe state membre doresc să coopereze și să financeze uh, separat astfel de proiecte. Deci totul depinde de statele membre, de administrațiile dumneavoastră, de factorii implicați care pot să uh, motiveze astfel de proiecte. Finally, one, one, one issue that Mrs. Rhodes mentioned. Mai întâi, în legătură cu eliminarea limitei de zile pe mare, nu știu dacă aici și acum este momentul să discutăm despre acest uh, lucru. Uh, am prevăzut un uh, uh anumite schimbare pentru Marea Baltică, odată cu legislația Omnibus, ne gândim la măsuri similare și pentru Mediterană, dar uh, mai discutăm cu o altă uh, discuție. Bineînțeles, știm foarte bine care este poziția Consiliului și Parlamentului uh, în legătură cu faptul că aceste limite sunt poate învechite. Nu cred că se va impune ceva similar regimului din trecut. Mă voi opri aici, dar dacă doriți pot să vă mai răspund și la alte întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acestea fiind spuse, s-a încheiat prima parte a audierii noastre și acum trecem la al doilea grup de discuție, vorba de selectivitate prin gestionare bazată pe obiective și măsuri de reglementare. Mai întâi dau cuvântul doamnei Clara Ulrich, președinta Discardless, Institutul Danez pentru Resurse Acvatice. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici. Eu sunt uh, lider de proiect uh, al proiectului din cadrul Orizont 2020 pentru eliminarea în, uh, aruncărilor înapoi în mare. Voi vorbi astăzi despre cum ar arăta lumea fără măsuri tehnice și ce se va întâmpla între momentul actual și momentul în care obligația de a aducere la uh, țărm va fi complet aplicată. Comitetul științific a făcut mai multe studii în acest sens. Deci, foarte pe scurt. Mai întâi, doresc uh, să spun care e problema legată de măsurile tehnice și uh, cum se poate face această gestionare bazată pe obiective, care sunt opțiunile. Deci sunt lucruri legate de prezentările prezente. Mai întâi avem o problemă cu măsurile tehnice, de, ce tot vorbim despre acestea? Mai întâi, știm că avem multe măsuri tehnice și nu toate sunt logice. Unele Uh, spe, măsuri specifice pentru echipamentul de pescuit. Uh, unele dintre aceste măsuri tehnice au fost evaluate, unele au o bază științifică, altele nu. Deci unele nu se știe exact de ce sunt acolo și ce rezultate se dorește să se atingă cu acestea. De exemplu, materialul din care este făcut un anumit uh, tip de plase. Un exemplu clar este spirala de micromanagement negativ cu un obiectiv de atins, deci se iau măsuri tehnice pentru a atinge și pe termen scurt apare o problemă în sector, se uh, pierde o parte din potențialul de pescuit, se încearcă să se scape de această măsură tehnică, să se evite, deci până la urmă nu există efecte și ce facem? Inventăm noi măsuri tehnice și o luăm de la capăt. Deci avem multe exemple, de exemplu cum se repare o gaură într-un uh, trawler. Președintele o rogă pe vorbitoare să vorbească mai rar, pentru că altfel, altfel interpreții nu se pot descurca. Yeah, so we end up with this kind of arms race between uh, legislation and the technical measures. So we have this cumulative growth of technical measures. And finally, we know consistency with the technical measures with the landing obligation. first of all the catch. știm că există această inconsecvență între măsurile tehnice și obligația de aducere a capturilor pe uscat. Știm că există un uh, procent minim de specii, deci pentru obligația aducerilor, aducerii la uh, la țărm, uh, practic, se aruncă speciile nedorite pentru a atinge procentul de specii Um, din capturi. Uh, deci este regulă din omnibus și acum se revizuiesc uh, uh, um, măsurile tehnice. De ce trebuie să ne pasă de selectivitate? Se spun multe, se vorbește mult dacă această paradigma selectivității este în continuare valabilă. Tot vorbim despre echilibru, despre multe dezbateri sunt în curs Ă, dacă limitele ă, de dimensiuni sunt corecte și așa mai departe. Deci discuția sunt în curs, se avansează tot felul de argumente, pro și contra, dar cred că putem spune că până la urmă paradigma actuală de selectivitate este probabil un început bun. Și acest graf arată că pentru același efort de pescuit, practic se obține un randament mai mare și o biomasă mai mare uh, folosită dacă se, uh, obiectivul este legat de uh, puietul de anghile. Deci merită să se mențină această măsură. În al doilea rând, dacă analizăm selectivitatea actuală în comparație cu ce avem uh, cu uh, Uh, avem uh, deja în legătură cu uh, limitele de dimensiuni se pune întrebarea care este legătură între echipament, maturitatea peștelui și dimensiunile actuale minime um, de pescuit. Și există o legătură între mărimea ochiurilor și capturi. Deci, cu cât mai mari sunt ochiurile rețelelor, cu atât se respectă mai bine um, obiectivele legate de dimensiunile peștelui. Dar știm că uh, instrumentele de selectivitate uh, contează mult. Dacă folosim uh, um, dimensiunea ochiurilor, uh, se pot face progrese mari în, la nivel de selectivitate. la pescuitul mixt, așa cum uh, acesta este cel mai problematic, pentru că fiecare specie are uh, dimensiuni optime diferite. Deci nu putem obține uh, rezultate maxime la o specie fără a o pierde din rezultatele la alte specie. Deci, dacă se dorește să se, prim, să se uh, prindă ambele specii, uh, care este dimensiunea optimă? Vorbim mult despre uh, trailere, dar uh, uităm uh, de serci în multe cazuri. Deci selectivitatea este un parametru și pentru specii și nu doar strict legate de dimensiuni. Deci, ce facem dacă depășim aceste măsuri tehnice? Cum arată lumea fără măsuri tehnice? Într-o lume perfectă, dacă se aplică complet obligația uh, de uh, aducere la uh, țărm peste 5 ani, Practic vor exista informații complete în legătură cu capturile, toate capturile vor conta la cote, deci pescarii trebuie să oprească din pescuit în momentul în care se uh, folosește întreaga cotă. Avem un preț redus la pește, deci stimulentele economice vor fi prezente. Deci nu se va pescui puiet, dar asta nu se va întâmpla peste noapte. Va dura puțin până industria Uh, va depăși optimizarea capturilor aduse la, la țărm la minimizarea capturilor nedorite. În Danemarca uh, avem un model, uh, un test făcut cu 14 nave, am eliminat regulile tehnice, le-am spus faceți ce Uh, doriți, vedeți dacă puteți astfel reduce um, cantitatea aruncată înapoi mare și s-a observat că diferitele uh, vase au observat rezultate foarte diferite. Unele și-au redus uh, cantitățile aruncate înapoi în mare, altele și-au menținut cantitățile, dar au pescuit mai mult. Deci, până la urmă, profilul economic, rezultatul este mai bun Uh, și altele au pescuit mai mult, dar așa aruncat înapoi în mare mai mult. Deci am spus, bun, acestea trebuie să găsească alte metode. Deci uh, este un proces de testare interesant de urmărit. Încă o dată, dacă nu trăim într-o lume perfectă, ce se putea întâmpla înainte de aplicarea completă această obligație a aducerii întregii capturi la țărm? ce se va întâmpla? Uh, vom, se va elimina singurul mecanism pentru menținerea uh, dimensiunilor minime ale, rețe- ale uh, um, pl uh, plaselor de pescuit. Deci, practic, astfel pescarii vor folosi orice tipuri de plase uh, cu uh, orice dimensiune ale ochiurilor. Deci, selectivitatea ar putea avea de uh, suferit. Riscul cred că e mai mare dacă avem această uh, punere aplicare uh, treptată până în 2019, în, anumit, în, uh, uh, în cazul anumitor specii uh, vor fi obligații uh, mari, de, deci destul de stringente de aplicat și în altele mult mai mici. Riscul uh, atunci va fi să se folosească plase cu ochiuri mai mici pentru a scăba de povara suplimentară a reglementării. S-a mai întâmplat acest lucru în cazul codului și în trecut. Deci, în această perioadă de tranziție este foarte importantă pentru că multe stocuri sunt încă într-o perioadă de recuperare, deci uh, sunt fragile și atunci trebuie să fim foarte precauți la început, pentru că dacă nu riscăm să uh, creăm daune uh, foarte greu Uh, de recuperat. Deci ce facem uh, dacă uh, nu mai aplicăm măsurile tehnice? Există două opțiuni. Pe de o parte, să, se mențină selectivitatea cu obiective de capturi, deci cu o cotă pentru puieți și pentru adulți, de exemplu. Deci, dacă demonstrezi că poți evita folosirea codului puieți, atunci primești mai multe zile de pescuit. Deci, dând anumite obiective uh, sectorul de pescuit se poate scăpa de uh, măsurile tehnice. Acesta este spiritul obligației aducerii capturilor la țărm. Deci avem un obiectiv și pe acesta îl urmărim și astfel uh, se poate stimula și inovarea în uh, sector. Deci uh, sectorul va dezvolta propriile sale soluții. Nu va fi ușor însă, pentru că nu e ușor să urmărești să, uh, aceste obiective, monitorizarea capturilor, estimarea mortalității peștelor și capacitatea de pescuit. Um, nu e deloc ușor, e nevoie de date de calitate, de evaluarea stocurilor nu sunt analize foarte robuste pentru că nu se știe, nu se poate prevedea care va fi populația anul următor. Și aceste calcule funcționează doar dacă se pot controla capturile. Deci dacă se știe ce s-a prins, se poate aplica mecanismul. Dacă nu, nu. Cealaltă opțiune de aplicat până în 2019, ce putem face pentru a permite această tranziție, să scăpăm de regulile tehnice acum pentru a atinge obligația de aducere la țări peste câțiva ani. S-a discutat, s-au discutat anumite idei la STECF. Eh, se dorește ca situația să nu se deterioreze prea rapid și s-au discutat mai multe opțiuni. De exemplu, s-ar putea impune eh, folosirea de eh, plase cu dimensiunile ochiurilor uh, um, echivalente cu cele din trecut sau să existe un echilibru între plasele cu ochiuri mici, cele cu ochiuri mari, de la o țară la alta, să am putea începe să stimulăm selectivitatea, deci spunând, pe, aveți încă posibilitatea de a arunca înapoi mari, dar pentru a pregăti tranziția spre obligația de aducere la țărm, trebuie să demonstrați că aplicați, aveți ceva, un echipament de selectivitate sau aplicați cumva selectivitatea. În fine, putem să impunem alte tipuri de reguli. De exemplu, dacă pescuiți în această zonă, sunt obligați să pescuiți cu plase uh, de aceste dimensiuni ale ochiurilor. Deci ne putem gândi la tot felul de reguli, niciuna nu este foarte ușor de aplicat și niciuna nu va fi foarte uh, bine primită de pescari, dar sunt doar pași spre punerea în aplicare totală. Dar dacă depășim acest tip de gestionare a stocurilor, implicațiile sunt multe. Nu putem uh, să renunțăm complet la controle și să trecem la o uh, gestionare bazată pe rezultate de la o zi la alta. E nevoie de implicarea mai mult diferiților actori și trebuie să se treacă printr-o serie de etape. În primul rând, trebuie să ne gândim cum gestionarea bazată pe rezultate va funcționa, care sunt actorii implicați, care sunt rolurile acestora cine trebuie să mențină selectivitatea sau să o reducă, ce se dorește să se obțină, cum se pot atinge aceste obiective, cum se poate verifica că s-au obținut obiectivele și, în fine, cine poate verifica atingerea acestor obiective. Deci, gestionarea bazată pe rezultate necesită la fel de mult control și la fel de multă guvernanță ca și sistemul actual. Nu înseamnă deloc că nu vor fi controle, Exist vor exista însă un tip diferit de controle. Și mm, trecerea la uh, gestionarea bazată pe obiective sau pe rezultate, um, documentarea capturilor este esențială. Trebuie să știe exact ce s-a prins, unde și când și atunci se poate merge foarte departe în eliminarea măsurilor tehnice și ale regulilor legate de compunerea capturilor. Deci, uh, gestionarea bazată pe obiective implică uh, responsabilitatea pescarilor de a declara toate capturile. Deci, jurnalul de bord este foarte important aici. Acesta va fi instrumentul uh, pescarului uh, de a demonstra că atinge obiectivele și atunci regulile tehnice pot fi limitate. Iată ce înseamnă pescuitul documentat. De exemplu, în Danemarca facem uh, teste în legătură cu toate aceste metode și vă arătăm aici ce înseamnă declarar, eh, de, declararea aruncării înapoi în mare în eh, registrele de bord. În gri vedeți graficul eh, declarațiilor capturilor aduse la țări de pescari care au camere video și cei care nu au camere video. Observați uh, că doar cei care folosesc sistemul uh, de declarare a capturilor înregistrează uh, și cantitățile anuncate înapoi mare. Deci care sunt, ar fi concluziile mele? Concluziile ar fi că măsurile tehnice așa cum există în momentul actual și au existat în ultimii ani, au avut anumite efecte perverse. Știm care au fost rezultatele obținute și știm că nu funcționează foarte bine în cazul uh, sau în cadrul obligației de aducere a capturilor la țărm. Știm că s-a creat un cadru pentru o selectivitate minimă. Știm că s-a creat um, sau s-au aplicat anumite măsuri care nu sunt foarte îndepărtate de dimensiunile minime de aducere la țărm. Um, selectivitatea contează, de aceea e important să se mențină selectivitatea cel puțin în această perioadă de tranziție. Putem spune că selectivitatea actuală uh, cu dimensiunile minime uh, impuse este un început acceptabil. Nu este foarte departe de obiectivul uh, randamentului maxim durabil și protecția puietului. Trecerea la gestionarea bazată pe obiective înseamnă uh, o schimbare de paradigmă. Nu avem încă uh, multă experiență, uh, trebuie să învățăm să aplicăm acest sistem. Uh, în teorie, avantajele sunt, ar fi foarte interesante, dar trebuie să vedem în practică cum poate funcționa. Este greu de definit obiectivele, ce dorim să obținem, de ce și pe ce bază și este greu să se urmărească obiectivele dorite. Nu poate exista o gestionare bazată pe obiective fără un control al obiectivului. Deci, cum se face monitorizarea și ce se întâmplă când se atinge obiectivul? Nu va fi mai ieftin, dar cu siguranță sistemul poate fi mai eficient. Obligația de aducere a capturilor la țărm, dacă va fi bine aplicată, va crea tocmai acest cadru. Deci o gestionare bazată pe obiective cu o selectivitate minimă și legată de... Deci noi avem multă energie, multe inițiative în curs, deci sistemul poate funcționa, dar încă o dată perioada de tranziție este importantă, lucrurile ar putea uh, merge în direcție greșită și nu trebuie să permitem acest lucru. Deci trebuie să anticipăm. Trebuie să scăpăm, dacă scăpăm de băt înainte să ne asigurăm că morcovul uh, va, fi, va funcționa bine, uh, riscăm să greșim. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much uh, for... Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și trecem acum la următorul vorbitor. Este vorba de domnul Juan Carlos Maneiro Cadillo, secretar general al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 Bună ziua, doamnă jurnal eurodeputați. Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru că ne dați ocazia să vă prezentăm poziția Galisiei, o regiune de mici dimensiuni din nord-estul Spaniei și care are o legătură profundă cu pescuitul. Eu personal mă ocup de transpunerea în practică a textelor care sunt aici în curs de adoptare și adoptate la Parlament. O să vorbesc de selectivitate, însă înainte de asta o să vorbesc despre consecințele acestei obligații de debarcare, consecințe care țin, uh, mă rog, de două niveluri. Nivelul general, însă, în egală măsură, este vorba și de pescuitul artizanal. Știți foarte bine că la noi acest pescuit artizanal este cât se poate de important uh, la nivel social, de aceea mă gândeam eu că ar trebui să ținem cont și de consecințele politicilor pe care le adoptăm și uh, în mod evident, uh, politica în materie de aruncări mare nu e pusă la îndoială sau la hotărâri și acum rămâne să vedem cum putem uh, să și folosim această politică. Adică trebuie să ne concentrăm neapărat pe o um, reanalizare a problemelor, ci mai degrabă pe o aplicare, pardon, a prevederilor, nu a problemelor și în orice caz, în orice caz aș vrea ca împreună cu dumneavoastră să delimităm problema. Din 1994 uh, știm că aruncările în mare erau de circa 27 de milioane de tone. În 98 estimările au fost rectificate, se vorbea de 20 de milioane de tone și în ultima vreme nu s-au mai făcut estimări. În orice caz, vorbim astăzi de 8% pește pescuit pe plan mondial. 6,8 da? față de 78 de tone de um, debarcări. În orice caz, problema aruncărilor în mare a scăzut semnificativ de-a lungul anilor, iar unul dintre motivele citate uh, este și o mai bună sensibilizare a societății în legătură cu toate aceste chestiuni, o sensibilizare care presupune și adoptarea unor măsuri de natură tehnică mai ales în ceea ce privește unul referește că există măsuri recente, însă anumite măsuri țin de anul 2000 și înainte. Și se prevede ne utilizarea produselor aruncate în anumite țări pentru acvacultură, de pildă, se întâmplă astfel de lucruri în unele țări din Asia și dacă vreți să încercați să delimitați mai bine problema, trebuie să țineți cont de anumite elemente. În primul rând există dimensiunea morală care se cere a fi rezolvată, de asemenea problema risipei de resurse pe care trebuie să o evităm, de asemenea, nici oameni de știință nu sunt de acord cu acest fapt, și anume că acest tip de pescuit și aruncarea mare reprezintă o risipă, eu cred că trebuie să ținem cont de aceste aspecte morale. În orice caz, mai sunt o serie de chestiuni care intervin și anume aplicarea prevederilor. Vorbim despre o problemă cu adevărat complexă. Așadar, pentru a sintetiza transpunerea în practică acestor obligații de debarcare e o problemă complexă și afectează mai mulți experți, iar aplicarea criteriilor de flexibilitate face și astăzi subiectul mai multor interpretări și nu există o soluție unică și nu există nici vreun consens la nivel internațional. Și vă spuneam, trebuie să ținem cont și de alte elemente care țin de faptul că Uh, exploatările piscicole europene sunt diferite, există tot felul de pescadoare de mici dimensiuni, dar există o concurență și între aceste pescadoare, dar și de la o piață alta și trebuie să avem grijă să nu favorizăm un anumit tip de unelte în detrimentul altora și credem că e nevoie de o serie de măsuri coerente pentru că acestea reprezenta o serie de elemente importante care să permită tuturor pescarilor să acționeze și să nu se simtă discriminați mai ales în ceea ce privește planul de mediu, dar și cel economic și social. Însă, dată fiind situația în acest moment, uh, situația este diferită și mi se pare că toată lumea este de acord, în sensul că regulile sunt complexe, sunt dificil de interpretat, de controlat, de impus și, și anumite măsuri tehnice de multe ori se bat cap în cap adică nu se potrivesc cu uh, noile constatări ale politicii de pescuit. În orice caz, obligația de debarcare este o mare dificultate pentru întregul sector de pescuit, pentru că suntem cât se poate de sceptici în ceea ce privește posibilitatea de concretizare mai ales în ceea ce privește evoluția cotelor maxime. Știm foarte bine că aceste cote joacă un rol um, esențial, mai ales în ceea ce privește caracterul obligatoriu Uh, mai ales pentru uh, pescuitul mix și știm foarte bine că modificările naturale pot crea probleme în sensul că uh, putem ajunge la o închidere a perimetrului de pescuit. Există cote comune uneori și care se repartizează mult mai bine și acest lucru poate să prezinte o serie de probleme suplimentare. Așadar, pentru a ne întoarce la ce ne preocupă pe noi. Avem dubii în ceea ce privește elaborarea acestor planuri și care de asemenea vizează o serie de măsuri în funcție de zonele tehnice și în funcție de zonele de pescuit, care sunt diferite. Deci putem uh, să ne gândim la aplicarea unor măsuri de flexibilitate, o măsură care și astăzi se pretează la mai multe interpretări. În orice caz, pentru noi actualele măsuri tehnice și obligația de debarcare nu se potrivesc neapărat, întotdeauna. Iar această nepotrivire se regăsește pentru că reglementarea actuală pornește de la posibilitatea de a arunca în mare, iar pescarii se văd obligați să arunce înapoi capturile, că le place sau nu, mai ales anumite specii pentru care există limite de captori și există o serie de modalități și asta și în funcție de dimensiunea capturii și aceste reguli prevăd ce se poate debarca, ce se poate arunca, ce nu se poate arunca și automat în anumite situații aruncarea în mare este de fapt unica variantă pentru mai multe categorii care depăș, care, mă rog, da, sunt sub um, dimensiunea prevăzută, minimă, și uh, mai ales pentru anumite tipuri de nave pentru care nu există cote prevăzute. Mai este o problemă care afectează flota spaniolă și flota Gal din Galicia. Galicia este vorba de compatibilitatea în legătură cu interdicția acestor aruncări. Considerăm că există o incompatibilitate a criteriilor pentru că Stabilitatea relativă se calculează pe termen de 30 de ani și se regăsește în considerentele 35 și 36 din regulamentul 1380 din 2000. Practic, fiecare țară membră avea atunci o captură istorică, mai ales pentru speciile destinate consumului uman și uh, nu se vorbea niciun fel de capturile accidentale sau de uh, peștere folosit pentru a fabrica făină animală. Deci, uh, Președintele spune să fii drăguță și nu mai turuiți așa. Mulțumesc. Deci după 30 de ani de aplicare, uh, repet, uh, este afectată în mod direct uh, stabilitatea relativă. Acum problema se pune cu noile măsuri, pentru că se prevăd aici o serie de, de mecanisme care, din păcate, însă nu sunt suficiente pentru a permite statelor membre să-și epuizeze cotele atribuite de UE, atât uh, la nivel global, cât și în ceea ce privește fiecare exploatare fiecare pescar în parte. Pot să vă dau și un exemplu, să vă spun că, de pildă, totalul captorilor trecute în dreapta, vorbim despre uh, pescadările care au o cotă anuală de 100 uh, și care, să zicem, au capturat mai mult de 9%, 9% din specia pentru care s-a emis regulamentul și pentru care nu există cotă, atunci nava respectivă n-are decât să-și întrerupă activitatea pentru acea specie, pentru că există o serie de măsuri care se cer a fi aplicate. Dar, în orice caz, avem de-a face cu o situație în care 50% din cotele alocate nu sunt folosite. Așadar, nu există decât o soluție și anume aceea de a paraliza activitatea acelui pescador și să nu se mai folosească deloc cota alocată și să vedem ce se poate uh, Uh, face și, uh, de asemenea, dacă intrăm pe site-ul de gemare vom vedea că există acolo o serie de trimiteri um, mai ales în ceea ce privește situația în care se spune pentru un pescar nu sunt prevăzute anumite cote. De pildă, se încearcă obținerea unei cote suplimentare din partea autorității de gestiune sau să se încerce închirierea de cote sau chiar cumpărarea de cote, pentru că vorbim de cote suplimentare, care din punct de vedere, lucru care din punct de vedere practic este aproape imposibil, mai ales pentru speciile care fac obiectul unui transfer de cote și cotele se repartizează, de fapt toate cotele se repartizează o altă soluție ar fi să se închirieze sau să se cumpere cote, ceea ce însă ar presupune că pescarii trebuie să cumpere o cotă suplimentară, mai ales în ceea ce privește, să spunem, cotele pentru o specie pentru care sunt prevăzute astfel de cote, pescarul respectiv trebuie să uh, dispună de o cotă de 200%. Dacă se dorește să meargă în acest sens și să ne ocupăm de cumpărarea de cote suplimentare, ar însemna că acele cote să existe. Și anumite state membre, cum ar fi Spania, nu au foarte multe cote, dacă să ne gândim la ce posibilitate de pescuit au. De aceea este foarte greu pentru pescari să ajungă la o astfel de achiziționare a cotelor, iar pescarii de altfel încearcă să-și rentabilizeze activitatea. Acest lucru mai înseamnă că anumite resurse nu pot fi folosite, ceea ce compromite obiectivul de um, randament maxim durabil. De asemenea, anumite state membre trebuie să fie împiedicate să exploateze aceste posibilități de pescuit, ceea ce însă nu permite atingerea obiectivului fixat la articolul 2.1 din uh, regulamentul 1383 din 2013, pentru că astfel nu se mai garantează toate avantajele și Um, se, trebuie să încercăm să nu aducem atingerea anumitor state, mai ales Spaniei, pentru că dacă ne vom orienta în funcție de aceste prevederi, probabil că acest lucru încalcă prevederile um, legislative ale Uniunii Europene. Și în sfârșit, în încheiere, ce uh, abordare avem dacă vrem să menținem această obligație a debarcării? Obligația debarcării trebuie să fie un obiectiv pe termen lung, uh, Trebuie să acordăm întâietate aplicării corecte, fără să stabilim limite în timp pentru că planurile regionalizate de aruncare ar putea reprezenta un element fundamental pentru aplicarea acestei obligații. Având în vedere noile măsuri de control, considerăm că ele ar putea fi introduse progresiv, vorbim de controle nuanțate în primii ani, ceea ce ar permite clarificarea tuturor chestiunilor rămase nelămurite și în același timp să se permită înțelegerea și sprijinirea pescarilor. De asemenea, este nevoie de un nou cadru de reglementare pentru a aplica această nouă politică de pescuit pot să vă spun că regulamentul omnibus nu este o soluție universală pentru că, de fapt, acolo se trec în revistă toate contradicțiile juridice. De aceea trebuie să luăm în calcul alte posibilități. De pildă, o aplicare a acestor obligații, o punere în practică obligatorie, dacă se poate, a acestor prevederi, mai ales în condițiile în care pentru fiecare pescor trebuie să se folosească de fiecare dată aceste măsuri. În orice caz, e nevoie de o cooperare regională în cadrul acestor programe privind aruncările în mare, ținându-se cont de noile prevedere provizorii și mai ales trebuie să amânăm această obligație, amânarea acestei obligații. De asemenea, ar mai trebui Uh, să se adapteze noilor cerințe. Nu subestimăm această politică și nici obligația de debarcare, dar dacă, dacă pornim de la această prevedere, ceea ce ne dorim înainte de toate este ca această măsură să poată să fie folosită și adoptată și trebuie să evităm o reducere semnificativă a pescuitului pentru că uh, vorbim despre o activitate socială economică importantă pentru noi, pentru regiunea noastră. Acum, care este politica pentru pescuitul artizanal, deci de mici dimensiuni. Cred că ați auzit o serie de pre prezentări tehnice, ni s-a vorbit de unelte de pescuit, dar sunt unelte care, de fapt, nu vizează acest tip de pescuit. Și cred că dacă este să vă uitați peste definiția dată pentru pescuitul artizanal, veți vedea că nu e rău dacă am ține cont de măsurile în materie, pentru că măsurile propuse astăzi, de fapt, afectează flotele cele mai importante, iar pescuitul artizanal este afectat și el de obligația de debarcare, beneficiază de un, sistem, de un alt regim adevărat, însă nu dispune de măsuri specifice în ceea ce privește controlele. Acum nu-mi propun să intru în amănunt și nici să vă vorbesc despre cât de important este acest tip de pescuit la nivel european și mai cred că în momentul în care vorbim despre această politică de aruncare mare, n-ar fi rău să se știe că Parlamentul European a cerut unui uh, institut să pună la punct un studiu referitor la politica aceasta, mai ales în ceea ce privește pescuitul artizanal. Și s-a vorbit despre uh, această situație, o situație, un caz punctual din Galicia și pot să vă spun că vă mulțumesc, că vă sunt recunoscător, mulțumesc că ați vorbit despre uh, acest studiu în contextul studiului făcut de Parlamentul European. Dincolo de asta, însă, trebuie să spunem că nu se acordă foarte multă importanță pescuitului de mici dimensiuni. Și mai prezint aici un grafic din care reiese cam câte articole științifice s-au uh, publicat în legătură cu aruncările mare. Deci, uh, din 3900 de articole, vedeți că 164 țin de pescuitul de mici dimensiuni, ceea ce vă arată foarte clar cam cât de exagerat este acest lucru iar în ceea ce privește Galicia și acest pescuit de mici dimensiuni, pot să vă spun că este un lucru important uh, și la nivel social și la nivel economic și în ceea ce privește activitatea. Avem peste 3000 de nave pe care le putem uh, considera ca fiind, să spunem, nave de pescuit artizanal, uh, avem uh, mai mulți marinari cu vârsta de 30 și 40 de ani. Valoarea de debarcare este 22% din totalul debarcărilor din Galicia, 120.000 de tone. Asta înseamnă cam 10% din totalul debarcărilor încă o dată și de mai multă vreme am pus la punct un sistem de măsuri de gestionare a situației, obiectivul fiind acela de a pune la punct soluții adaptate noi politici Uh, de pescuit, mai ales pentru pescuitul de mici dimensiuni, iar un element esențial în acest sens îl reprezintă, pe de-o parte, o reglementare foarte clară care să stabilească zonele autorizate în funcție și de unelte, care sunt caracteristicile tehnice, de asemenea, care este programul de lucru, care sunt speciile autorizate în funcție de unelte sau de perimetrul de pescuit aceste date sunt, de, sunt aplicabile deja de, din 83 și mai ales în funcție de tipul de unelte, pentru că astfel fiecare navă poate să aibă mai multe 5 categorii de unelte, ceea ce, mă rog, în latitudinea pescarului, um, care poate să folosească, sigur, alternativ uneltele și nu în același timp. Și asigurăm o monitorizare a activității prin unitatea tehnică de pescuit și acest sistem ne permite să delimităm mult mai clar cât de importante sunt aruncările mari mai ales pentru uh, flota de pescuit artizanal a Galiciei. Vedeți aici că sunt mai multe zone de pescuit, mai multe perimetre, acolo unde se poate vedea că se practică acest tip de pescuit, există repartizare pe zone și în fiecare zonă, după cum puteți vedea, în funcție și de instrumentul folosit, de uneltele folosite, se poate vedea încă o dată care este tipul de embarcațiune um, permis. Pentru că pentru pescuitul artizanal până la 19 metri, cea de tip 4, Acestea pot fi considerate, da, un pescuit artizanal, vedem acolo și uh, diferitele, și există diferențe și există mai multe criterii legale. Vedeți în egală măsură că pentru fiecare anexă sunt prevăzute uneltele care pot fi folosite și care comportă anumite restricții în funcție de specificități. De aceea, această flotă trebuie să respecte mai multe măsuri tehnice care uh, permite și ea sau nu această activitate în funcție și de caracteristicile flotei, dar și ale uh, uneltelor. Vedeți aici, în ceea ce privește uh, tipul de unelte folosite, ce trăsături au, unde se permite această activitate. Iată o schemă a sistemului folosit care presupune două elemente. Odată un element uh, operativ, avem 10 observatori care sunt prezenți și avem și secțiunea tehnică unde se analizează informațiile și avem uh, pentru mai multe unelte de pescuit avem și un procent al aruncărilor în mare. Vedeți foarte bine că nu există cine știe ce procent major în acest sens. În general, se acordă atenție mare acestui aspect, iar studiul făcut de Parlamentul European, de fapt, vine cu o serie de recomandări în ceea ce privește pescuitul de mici dimensiuni. Și trebuie să țină cont de contribuția economică și socială de economia locală și regională. De asemenea, trebuie să avem în vedere o excepție referitoare la sistemul de taxe, sistemul de, pardon, de cote. Sistemul de cote se menține și deci trebuie să avem grijă să se ofere derogări pentru pescuitul artizanal pentru aceste obligații de debarcare. De asemenea, trebuie să avem foarte mare grijă ca la aplicarea acestei politici Referitoare la acest uh, pescuit artizanal, acest lucru presupune costuri, costuri care se cer a fi compensate și nu așa stau lucrurile, în niciun caz nu așa se întâmplă acum. Iar dacă sistemul de cote se menține, trebuie luat în calcul și tot ce ține de mediu, aspectele sociale, mai ales în zonele în care în mod tradițional se fac aceste capturi. Și de asemenea trebuie să încurajăm, și am mai spus acest lucru, um, implicarea pescarilor, cooperarea acestora cu institutele de specialitate și mi se pare esențial acest lucru dacă vrem să garantăm succesul de plin al acestui proces. Eu aici reprezint guvernul regional și vreau să vă spun cu această ocazie că, după părerea noastră, este și util și oportun să se pună la punct un regim diferențiat pentru pescuitul de mici dimensiuni, mai ales în cadrul politicii de aruncări în mare și această abordare trebuie să fie sprijinită. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută. Și acum am ajuns la ultima prezentare, domnul profesor Michael Heath de la Universitatea din Glasgow. Aveți cuvânt. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că m-ați invitat în fața comisiei noastre. Vin din departamentul de matematică al universității, unde ne-am specializat în aplicații statistice pentru problemele uh, pescuitului, deci mulți din grupul nostru uh, provin din industria pescuitului, au petrecut mult timp pe mare și au experiență în aceste chestiuni. Vreau să vorbesc astăzi despre îmbunătățirile pentru uh, deci uh, um, îmbunătățirile privind selectivitatea, um, mai ales în ceea ce privește uh, pescuitul de merluciu în uh, Marea Nordului, care este potențialul ecosistemelor și beneficiile unei selectivități îmbunătățite. Dar întâi vreau să vă spun atenție o dezbatere din Parlamentul Britanic din tipul în care s-a introdus o uh, dimensiune minimă a uh, debarcărilor impusă de Parlament. Uh, s-a discutat despre faptul că anumite capturi nu erau bune decât pentru îngrășăminte și trebuiau aruncate peste bord. Am să vă rezum ce spunea Lordul Tweedmouth Uh, El spunea că această propunere nu uh, împiedică decât vânzarea peștilor prea mici pentru a fi vânduți. Uh, de asemenea că pescuitul ar trebui să urmărească, să țintească pești de dimensiuni mari care pot fi comercializați și spunea că legislația propusă atunci nu avea niciun beneficiu pentru conservarea ecosistemelor. E bine, această dezbatere se purta în 20 iunie 1898. Iată, aruncarea peste bord a capturilor nedorite nu este o problemă nouă. Problema peștilor de mici dimensiuni încă există. Vorbim acum despre Marea Nordului în ultimii 30 de ani. Uh, linia albastră reprezintă cantitățile de pești aruncate peste bord uh, în mii de tone și avem și o uh, o zonă gri care reprezintă uh, o anumită uh, zonă de flexibilitate. Dar uh, linia roșie reprezintă chiar peștii uh, aruncați peste bord pentru că erau prea mici. De problema este că prindem pește prea mic. Uh, apoi vedeți un uh, tabel privind dimensiunile minime legale pentru capturarea mai multor uh, specii Uh, acestea variază de la 24 de centimetri pentru limba de mare până la 70 uh, de uh, centimetri Pe dreapta vedeți speciile capturate fără intenție, pentru care nu există o nu există o, o valoare comercială decât peste o anumită dimensiune. Iar și aici, de la 50 de centimetri până la 25 de uh, centimetri pentru limandă. Aici MLS reprezintă o dimensiune de referință pentru conservare. Aici, pe partea dreaptă, aveți imaginea capturilor totale, linia albastră, iar dungile roșii, barele roșii, reprezintă ceea ce s-a uh, debarcat. Deci, proporția uh, proporția uh, capturilor uh, debarcate la țărm a crescut uh, între timp, însă stocul total, capturile totale sunt în scădere și sunt compuse din pești de mult mai mici dimensiuni decât aveam acum 30-25 de ani. Se schimbă deci compoziția speciilor și se uh, remarcă o tendință ca uh, speciile cele mai de succes să fie cele care nu cresc peste o anumită dimensiune destul de mică. Aici vedeți uh, de asemenea evoluția în timp că uh, anumite specii care erau înainte capturi nedorite încep să fie țintite de către pescar pentru că tind să aibă o dimensiune constantă. Dar, repet, problema rămâne este aceea că prindem pește prea mic. Întrebarea este care este soarta acestor materiale aruncate, biomateriale aruncate peste bord în natură. Și ce s-ar întâmpla dacă am prinde numai peștele pe care ni-l dorim? Deci această aruncare peste bord nu este neobișnuită și tot ce se, ce, ce se întâmplă Uh, nu, nu e deloc uh, ne, natural. Tot ce înseamnă deșeuri ale activității umane uh, intră într-un uh, ciclu ecologic. Vedeți deasupra, uh, în prima fotografie, un uh, păstor care încearcă să-și hrănească oile și imediat apar păsări marine care mănâncă mâncarea. În cazul uh, peștilor, aruncăm peste bord material care poate, de care poate să uh, se folosească uh, altcineva pe lanțul trofic și acest lucru avantajează speciile oportuniste sau indirect, printr-un efect de cascadă, avantajează uh, alte specii de-a lungul lanțului trofic într-un efect de cascadă. Acest desen al unui cercetător arată ce se întâmplă de fapt în lumea marină. Deci peștele aruncat peste bord devine hrană pentru cetacee, pentru uh, mm, animale marine, pentru pești, pentru pă- păsări uh, și devin uh, nutriente pe măsură ce aceste resturi se descompun și uh, se întorc în, uh, în natură în forma lor de bavă. Am făcut o simulare, un, un model uh, de calculator în care am plecat de la uh, carcasele peștilor morți și am ajuns până la microorganisme plancton și așa mai departe. Am uh, comparat acest model cu uh, modelele de uh, de cartare din Marea Nordului și apoi am mai făcut două simulări, incluzând și obligațiile de debarcare, în două scenarii care sunt concentrate pe selectivitate pentru a vedea care dintre ele este mai favorabil selectivității. Să vedem care este, până la urmă, diferența. Deci, uh, în ipoteza în care uh, obligația de debarcare includea toate speciile prinse, adică tot ce s-a prins, uh, plecat de ipoteza că pescarii trebuie să aducă la, în port tot peștele prins. Dar pentru scenariul cu selectivitate îmbunătățită nu schimbăm uh, cotele de debarcare, dar nu uh, permitem debarcarea uh, capturilor nedorite. Și aici ne așteptăm ca industria să rezolve problema alegând mai bine când, uh, cum și unde să pescuiască. <clears throat> Aceste diagrame vă arată diferențele dintre cele două scenarii. Atunci când săgețile merg către dreapta, spre zona negativă, înseamnă că există un efect negativ care afectează o anumită componentă a ecosistemului. Deci e vorba, vă amintesc, de scenariul în care tot peștele prins este adus în port și vedem efecte negative pentru păsări și animale, pentru uh, carnivorele pentru animalele marine carnivore și așa mai departe. Acum, când trecem la al doilea scenariu, uh, tot ce se aduce la mal este pește uh, comercializabil, vedem că există beneficii pentru uh, păsări și animale, pentru peștii demersali, pentru zooplancton carnivor și așa mai departe. Deci, asta este o cascadă trofică, faptul că aruncăm pește în mare, uh, înapoi în mare creează un efect de uh, cascadă care are influențe pozitive asupra selectivității. Deci, concluziile cu care aș vrea să vă las din, după această prezentare sunt că majoritatea uh, de cartelilor, cel puțin din Marea Nordului, reprezintă pește prea mic sau specii nedorite și nu reprezintă o depășire a cotei. Uh, ținta aspirațională în care captura este compusă exclusiv din pește de o anumită dimensiune și specie este o uh, țintă destul de greu de atins și orice uh, progres am face către o astfel de țintă reprezintă o reducere în reducere, deci o reducere în mortalitatea peștilor, mortalitatea generală a peștilor și asta reprezintă, aduce beneficii pentru uh, conservarea stocurilor, contribuie la um, scopul atingerii randamentului maxim durabil uh, și uh, așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi. Acum invit membrii să pună întrebări experților noștri. Nimeni? Um, maybe the, the commission would like to... Poate, comi poate comisia dorește să ia cuvântul? Mulțumesc. Da, foarte pe scurt că trebuie să mă întorc la birou. Da, s-a spus, s-au spus multe, multe în această a doua parte. Sunt aspecte mult mai complexe. Cu toții, cu toții ne confruntăm cu această obligație de debarcare și de aici uh, s-a văzut că lucrurile se complică pe mai multe direcții. În primul rând, ca și uh, domnul Ulrich, uh, chiar și pentru noi e foarte simplu să ne gândim că totul ține de management și că dacă uh, asigurăm anumite condiții, o să atingem și obiectivele necesare. Am mai avut această discuție și la Consiliu în legătură cu regulamentul Omnibus și am văzut că sunt probleme care nu pot fi rezolvate doar modificând uh, câteva uh, reglementări pe aici pe acolo. Și De aici, regulile uh, managementului bazat pe rezultate s-au dovedit insuficiente totuși, pentru că în acest domeniu chestiunea este mult mai complexă. Suntem de acord însă că uneori uh, trebuie să ne punem încrederea în faptul că lucrurile se vor aranja la un moment dat. Trebuie să avem uh, în continuare încredere că modificările pe care le uh, prevedem vor da roade. N-am să intru în detaliile prezentării domnului Cadeiro, pentru că, cred, dar cred că dânsul a atins două uh, puncte care merg dincolo de discuția de astăzi. În ultima parte s-a referit la pescuitul uh, uh la scară redusă Trebuie însă să nu uităm că politica comună de pescuit uh, este uh, croită um, pentru a satisface nevoile flotelor mici, 80-85% uh, din flota de pescuit europeană o reprezintă um, întreprinderi mici și mijlocii și încercăm să ținem cont întotdeauna de nevoile de, care are de, de, de schimbările de care are nevoie această industrie de mici dimensiuni. Știm foarte bine de la negocierile anterioare că există o uh, stabilitate relativă a stocurilor. Nu e cazul să deschidem din nou această discuție și parte din uh, flexibilitățile pe care le-am atașat uh, mecanismului de Ehm, debarcare obligatorie sunt independente de modificarea eh, modelelor de capturare. Asta tocmai pentru a face față modificărilor. Așa cum spuneam mai devreme, statele membre au aici eh, o mare măsură de răspundere, de responsabilitate și trebuie să dea aceeași eh, să se acorde aceleași, aceeași măsură de flexibilitate flotelor proprii. Dacă facem alegerile corecte cu privire la obligațiile de debarcare, rezultatele se vor vedea și cred că aceste concluzii sunt destul de clare în această privință. Sunt, într-adevăr, măsuri pe care le putem uh, adopta. Mulțumesc, domnul Christensen. vreau și eu să mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor pentru prezentările lor. Cred că nimeni de aici nu are dubii că este vorba despre o provocare imensă și va trebui să ne ridicăm la uh, înălțimea domnul Michael Heath a spus aici că lucrurile astea se discută, cel puțin în Parlamentul englez din 1800. Uh, uh, 1898 Acum trebuie să ne punem și noi această întrebare. Ce putem face pentru a îmbunătăți situația? Și sigur, asta vom încerca să facem cu această nouă politică comună a pescuitului și cu reforma sa. Așa cum spunea domnul Cun, doamna Rodus, trebuie să realizăm că aici e vorba de cooperare. Trebuie să cooperăm cu sectorul industrial vizat, cu pescarii cu cercetătorii, cu biologii, cu uh, consilierii științifici. Și deci trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva această cooperare poate fi consolidată prin uh, consultări cu lumea științifică, cu biologii, Marin, cu specialiștii din domeniul pescuitului aici. Sigur, discutăm, auzim uh, tot felul de evaluări însă acesta ne prezintă concluziile unor cercetări uh, efectuate pe 2 sau 3 ani. Ar trebui să avem o, o metodă pentru a fotografia, practic, stocul de pești uh, în momentul actual. Și trebuie să găsim o modalitate de a administra acest stoc într-un mod mai eficient pe viitor. Dacă nu ne ascultăm unii pe alții, dacă aceste uh, schimburi de opinii nu se pun de acord pentru a rezolva această problemă, ne vom regăsi peste câțiva ani în poziția de a adopta o nouă politică comună a pescuitului, pentru că vom constata că lucrurile nu merg uh, așa cum ne-am dorit. Deci, poate că nu vorbim destul despre aceste posibilități de cooperare. Fiecare singur uh, nu poate ajunge nicăieri și de aceea cred că ar trebui să ne sfătuim între noi pe um, aspectele care contează. Și apoi, sigur, există și o serie de măsuri tehnice, de măsuri de control care trebuie puse în aplicare în anii următori și sperăm că aceste inițiative vor putea să îmbunătățească situația. Este indispensabil acest lucru dacă vrem ca sectorul să aibă un viitor. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat concluziile profesorului Heath de la Universitatea din Scoția și mi s-au părut excelente aceste concluzii. Pentru că sunt valabile pentru întreaga strategie a politicii comune de pescuit. Domnul His a demonstrat clar că cea mai bună metodă, foarte concret, este, chiar dacă nu atingem un rezultat de 100%, Da, cea mai bună metodă, oricum, este uh, să se pescuiască specii comercializabile. Deci, uh, obligația totală de debarcare este o soluție de rangul 2, nu este însă cea mai bună. Dânsul ne-a spus că dacă folosim aceleași metode ca cele din trecut, am risca să ne confruntăm cu o situație care se va deveni mult mai proastă decât uh, cea actuală. Dacă debarcăm toate capturile și transformăm peștii care nu pot fi comercializați în făină de pește, de exemplu, aceasta ar fi o soluție mai bună. Eu cred că este o chestiune care merită dezbătută cu oamenii de știință. Deci să punem întâi problema selectivității, um, echipamentelor de pescuit. Aceasta este prioritatea numărul 1. Aceasta trebuie să fie principalul nostru obiectiv. Deci, ca uh, capturile accesorii să fie cât mai mici și să se captureze cât mai multe specii comercializabile care să fie debarcate și pentru ca până la urmă sistemul să fie viabil din punct de vedere economic și pentru pescarii de dimensiuni mici, deci și pentru pescuitul artizanal. Ce înseamnă acest lucru? concret. Înseamnă că trebuie să investească mai mult într-o mai bună selectivitate. Deci e nevoie de un buget pentru institute, pentru uh, cooperarea științifică, pentru cooperarea între sectorul uh, pescuitului, proiectele pilot, cercetători și așa mai departe. Comisia are dreptate. Avem 500 40, 80 de milioane pentru cercetare, avem uh, uh, programul Orizont 2020 și avem și fonduri regionale care pot fi folosite în regiunile cele mai îndepărtate, cele ultraperiferice. Deci sunt fonduri care pot fi folosite și putem realiza cu ajutorul lor aceste obiective dacă avem această ambiție, pentru că proiectul este unul foarte ambicios. Mulțumesc, care cuvântul doamna Dodds. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, îmi cer scuze pentru că nu am fost prezentă o mare parte a după mesei, dar eu vin din Irlanda de Nord și nu e ușor deloc uh, să ajung la Bruxelles și tocmai am sosit. Doresc să spun un lucru Comisiei uh, de Pescuit, dar și mai ales Comisiei Europene. Dorim să punem capăt practicilor de aruncare înapoi în marea capturilor. Este o problemă cu care ne confruntăm de mulți ani. Dorim să-i punem capăt acum și unii colegi au spus că am făcut eforturi mari pentru a încerca să facem acest lucru în cadrul revizuirii uh, politicii comune de pescuit. Două lucruri pe care le tot spun eu sunt următoarele. Nu putem face acest lucru fără cooperare, ajutorul și inovarea realizată de uh, industria de pescuit. Deci, uh, noi de la Bruxelles trebuie să învățăm să cooperăm cu cei din sector și să nu-i vedem ca pe dușman. Uh, trebuie să lucrăm în parteneriat. Și în al doilea rând, având în vedere problema relației cu sectorul din Irlanda de Nord, atunci când Uh, comunicăm cu uh, cei din sectorul pescuitului atunci când încurajăm sectorul să găsească soluții de ameliorare a echipamentului și a productivității. Aceste echipamente sunt folosite, sunt testate, uh, însă la Bruxelles nu putem să ne punem de acord suficient de rapid în legătură cu echipamentul de folosit. Deci trebuie să adoptăm o metodă de funcționare la Bruxelles, la Parlament și la Comisie care să permită să se țină cont de inovarea pe care sectorul dorește să o realizează. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru faptul că ține cont de problemele specifice ale Irlandei de Nord și poate vom găsi soluții, dar va dura luni de zile și am fi putut avansa mult mai rapid ca să scăpăm de aceste probleme mai repede. Vă mulțumesc, <laughs> îmi cer scuze că vorbesc uh, de chestiuni foarte specifice Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul experților, mai întâi doamnei Ulrich. Merci. Je vais, je la prendre en français. Vous avez, vous avez entendu mon accent. Mulțumesc. Voi răspunde în franceză. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, doamnă, cred că uh, gestionarea managementul bazat pe rezultate este, foarte, este mai importantă decât uh, înscrierea în reglementări a tuturor uh, inovațiilor tehnice, al tuturor condițiilor tehnice. Cred că trebuie să permitem pescarilor să aleagă echipamentul care uh, le convine cel mai bine, pentru că fiecare pescar are probleme diferite, pentru că are un grup de cote diferite și uh, are în zona sa specii diferite. Deci fiecare are soluții specifice care mm, convin mai mult decât altele. Deci gestionarea bazată pe rezultate este cu adevărat soluția de viitor pentru uh, a ne asigura că inovarea nu va fi scrisă într-un text de lege, ci va fi făcută dacă uh, se arată că se poate obține rezultatul. Deci acesta este interesul managementului bazat pe rezultate și anume că se obține cu adevărat un rezultat. Deci dacă um, investim timp și energie în a, se asigura, a ne asigura că obținem rezultate, în loc să investim timp și energie în uh, elementele tehnice legate de echipament, cred că rezultatele obținute vor fi mai bune. Nu va fi ușor, dar uh, numai acesta poate fi viitorul pentru a rezolva problemele care, în care ne confruntăm de multă vreme. Deci, eu una sunt optimistă și admir ce se face, în, ce s-a tot făcut în ultimii ani, de când se vorbește despre obligația uh, scăderii capturilor uh, aruncate înapoi în, ma- în mare. Uh, și văd ce se întâmplă în Danemarca. Ministerul Pescarii și oamenii de știință cooperează foarte bine, mai bine ca niciodată până acum. Nu știu cum va arăta viitorul, dar cred că putem fi optimiști, există motive de optimism și dacă există voință vom reuși. Thank you very much. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Monero Cadillo. Sí, mm, desde nuestra perspectiva, eh, eh, la Comisión... Din punctul nostru de vedere, și aș dori să spun Comisiei că noi nu punem sub semnul întrebării uh, principiul stabilității relative, nici vorbă, dar există Independența acestui principiu al stabilității relative complică punerea în aplicare a obligațiilor de debarcare a capturilor. Măsurile de flexibilitate, așa cum încercați să um, demonstrez, dar e clar că n-am fost suficient de bine înțeles, nu sunt suficiente. Pentru anumite embarcațiuni, uh, uh, anumite tipuri de embarcațiuni au nevoie de cote suplimentare ca să poată să pescuiască cota din speciile vizate de aceste măsuri specifice. Pentru a-și atinge cotele, trebuie uneori să depășească cota la altă specie. Așa cum am încercat să vă explic, suntem cu toții de acord că trebuie să se aplice măsurile, trebuie să continuăm să reducem uh, cantitățile aruncate înapoi în mare, dar într-un ritm și într-un mod eficient pentru a nu face rău până la urmă uh, supraviețuirii flotei. În Galiția suntem foarte îngrijorați de aplicarea acestei măsuri care riscă să ducă la o scădere a flotei noastre de pescuit. Mulțumesc. Mulțumesc. Cuvântul acum profesorul Heath. Mulțumesc o completare pe care aș dori să o fac. Eu cred că obligația de a capturilor la țări nu trebuie văzută în mod izolat. Este o măsură pentru a permite atingerea randamentului maxim durabil și pentru a pune în um, aplicarea directivei cadru. Eu sunt om de știință până la urmă. Lucrez cu pescalii cu pescarii, lucrez uh, și cu alți oameni de știință în domeniul pescuitului, dar aici nu e vorba doar de o problemă a pescuitului și o problemă ecologică. Este o problemă de științe economice și de științe sociale și așa ca și Clara și eu sunt optimist, dar cred că pentru a face progrese în uh, găsirea soluțiilor celor mai bune de această problemă trebuie să reunim uh, atât pe științific, oamenii de știință din domeniul pescuitului și pe economiști, dar și pe cei din domeniul științelor sociale. Deci doar împreună trebuie să discute problemele, să le evalueze împreună și nu separat sau izolat. Mulțumesc, sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus. Cred că cel mai important lucru de care trebuie să ținem cont atunci când, când evaluăm măsurile tehnice, cele de reglementare și selectivitatea uh, este că trebuie să aplicăm elementul cel mai important al politicii comune de pescuit, regionalizarea, pentru că o soluție unică nu este valabilă pentru toată lumea. Caracteristicile sunt diferite în diferitele zone, caracteristicile diferitelor mări sunt diferite. Uh, trebuie să ascultăm pe oamenii de știință care se ocupă de fiecare mare, trebuie să ascultăm de pe pescari și trebuie să ținem cont de imaginea globală, dar în mod individual. A aplica o soluție unică de aici, de la Bruxelles, nu are nicio logică și cu siguranță ar avea consecințe foarte negative. Deci, trebuie să abordăm lucrurile la nivel individual, um, în modul cât mai logic pentru fiecare uh, situație. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la dezbaterea de azi, o dezbatere foarte interesantă și vom încheia aici audierea noastră. Ne vom revedea mâine la ora 10. Vă mulțumesc încă o dată și președintele mulțumește și interpreților care mulțumesc domnului președinte. Bună seara!